Colegi, buongiorno. Bună ziua, dragi colegi. Vreau să vă informez în ce privește deznodământul ședinței destul de dificile de ieri seară cu coordonatorii. Noi am și depășit timpul necesar pentru această ședință, dar în sfârșit am reușit să parcurgem toate punctele de pe ordinea de zi. Uh, aseară. În ceea ce privește împărțirea rapoartelor și a vizelor între diferitele grupuri politice, vreau să vă anunț că s-a exprimat dorința de a lucra în mod constructiv și uh, anumite hotărâri uh, au fost uh, amânate tocmai pentru a facilita lucrurile. Practic, ne-am pus de acord asupra posibilității de a ne dea un răgaz de șapte zile pentru a putea ajunge la un acord politic în ce privește alocarea acestor rapoarte și uh, avize. Ședința, la ședința viitoare, dacă tot nu s-a ajuns la o înțelegere, așa cum se întâmplă în Parlamentul nostru, știți foarte bine că președinția Comisiei va fi cea care, în ultimă instanță, pe baza regulei DONT, va împărți rapoartele între diferitele grupuri politice. Acum, acele non-petiții, adică... Este istat. Cum spuneam, texte care ne provin de la cetățeni și care nu sunt cu adevărat niște petiții, acest subiect a fost amânat pentru următoarea reuniune a coordonatorilor. În ce privește modul în care ne ocupăm de petiții urgente și deosebit de sensibile, coordonatorii au ajuns la o înțelegere confirmată de fiecare dintre dumnealor și care a fost oficializată ieri și a fost acceptată de președinția Comisiei precum un vademecum pentru viitor. Fiecare dintre dumneavoastră veți primi regulile pe care ne vom baza pe viitor pentru a hotărâ dacă o petiție este urgentă sau deosebit de sensibilă și pentru a îi acorda o atenție deosebită față de celelalte. Tot coordonatorii au transferat către președinție un document scris care reprezintă un rezumat al unui acord despre procedura de adoptat în cazul în care este necesar să se redeschidă o petiție la cererea petiționarului. Am hotărât că și acest document vă va fi distribuit dacă secretariatul încă nu a făcut-o deja. Deci, dacă este să rezum, coordonatorii au spus cu toții că dacă apar fapte noi, dovezi concludente care modifică statutul unei petiții și după ce se cere avizul coordonatorilor, dacă ei hotărăsc astfel, deci se poate ajunge la redeschiderea unei petiții. Și, drept, prima aplicare a acestei decizii a coordonatorilor, mi s-a comunicat aseară că toți coordonatorii primiseră o notă pe care am primit-o și eu uh, în cursul săptămânii trecute, deci cu toți am primit o notă din partea Sindicatului Presei din România, era vorba despre o scrisoare trimisă și domnului președinte Buzek, dar coordonatorii, ca să spun așa, au accelerat lucrurile, ca să spun astfel, și au considerat că această comunicare din partea Sindicatului Presei din România conținea fapte noi și atunci s-a votat în unanimitate la reuniunea coordonatorilor de ieri să se redeschidă petiția. Nu am numărul în fața ochilor, oricum, petiția despre libertatea presei în România. Cred că am avut o singură petiție în acest sens cu ocazia ultimei noastre reuniuni. S-a mai cerut din partea colegului guys. traducerea documentului în ce privește punctul 5 din reuniunea coordonatorilor și în ce privește punctul 6, respectiv programul vizitelor, pe care l-am anunțat deja la sfârșitul anului trecut, ni s-a făcut o cerere oficială pentru ca secretariatul să facă un document destinat tuturor membrilor și care să detalieze cum se calculează cotele, cum se hotărăște cine poate să meargă în vizite și uh, cine poate să meargă în misiuni de constatare a faptelor. Secretariatul ne-a spus că până diseară vom putea să avem o notă explicativă pentru a disipa îndoielile colegilor și eventualele neînțelegeri în ce privește funcționarea acestor cote. Doamna Aucăn a ridicat mâna, vrea să intervină. Vă rog, doamna Aucăn. Vă mulțumesc. Mai întâi vreau să spun că nu am fost de acord cu ideea că președinția urma să hotărească cui vor fi atribuite rapoartele. Eu cred că nu este normal să fie președinta unei comisii care uh, hotărăște cum funcționează sistemul uh, DONT. Aseară am discutat în mod îndelungat despre procedura DONT și Așa cum a spus chiar și coordonatorul PPE-ului încă de la începutul legislaturii, cred că nu trebuie să ne pripim atunci când luăm asemenea hotărâri. Apoi, în ce privește vizitele, ar trebui să știm exact uh, la ce ne așteptăm noi când facem asemenea vizite, pentru că mie mi se pare că misiunile de constatare a faptelor sunt mult mai importante. Președinte a întrerupt pe doamna Aucăn. Domnul Iar, acum a cerut cuvântul. Aș vrea să pun o întrebare, pentru că ieri uh, am avut o discuție foarte uh, delicată la întâlnirea coordonatorilor și până la urmă sper că am reușit să ne punem de acord asupra problemelor pe care le vom discuta la următoarea întâlnire a coordonatorilor. Dar în legătură cu sistemul DONT, lucrurile nu sunt atât de clare pe cât credeam ieri și cred că cea mai bună soluție uh, ar fi să admitem că avem păreri diferite și să încercăm cu calm să identificăm posibilitățile de a conlucra mai bine pe viitor. Nu cred că doamna președinte vrea să ne impună ceva pe baza sistemului DONT, doamna președinte a încercat să ne explice cum ar trebui să lucrăm și de aceea s-au amânat lucrurile pentru următoarea întâlnire a coordonatorilor. Avantajul este că am găsit această soluție și că vom uh, aplica un sistem aproape automat de distribuire a rapoartelor. Cred că n-ar trebui să mai discutăm și asta uh, astăzi. Ar trebui să o lăsăm pentru următoarea întâlnire a coordonatorilor, când vom ajunge la un uh, acord. Mulțumesc, domnul Boștinaru. Permiteți-mi să mă refer inițial la uh, anunțul dumneavoastră referitor la mecanismul de cooperare identificat de coordonatori și la redeschiderea petiției referitoare la libertatea presei din România. Ca unul care a fost declarat uh, după dezbaterea din 2 decembrie inamic al statului român de către consilierul președintelui Republicii, vreau să salut această decizie și soluțiile identificate ieri ca o victorie a angajamentului nostru comun pentru a apăra drepturile cetățenilor europeni atunci când ele sunt încălcate, indiferent de către ce autoritate și din oricare stat. Este o victorie a cooperării și spiritului de consens care animă membrii comisiei noastre și sunt convins de acest lucru, o victorie a rațiunii asupra confruntării, a regulilor asupra abuzului. Este o decizie care ne permite să ieșim dintr-o criză produsă ca urmare a condiției, a conduitei inacceptabile a unei delegații naționale, la care toate grupurile politice, subliniez, toate grupurile politice au cooperat impecabil. Coordonatorii au adoptat aseară, cum dumneavoastră ați menționat, un memorandum de înțelegere care permite gestionarea în procedură de urgență a unor petiții sensibile și, de asemenea, au identificat mecanismul de redeschidere a petițiilor ca urmare a discuțiilor de la nivelul coordonatorilor. Și vreau să salut acest lucru și să vă mulțumesc, doamna președinte, pentru un motiv simplu. Avem acum anticorpii pentru ca în viitor să nu traversăm crize de tipul celei pe care am avut-o. Și ăsta e un câștig și pentru președintele Comisiei și pentru fiecare dintre membrii acestei comisii. În final, vreau să spun că sunt deosebit de... Uh, con, sunt convins că am învățat toți din experiența prin care am trecut în 2 decembrie și că din acest lucru vom ieși ca și comisie cu recâștigarea credibilității, a încrederii în noi, toți, și vom fi mai bine echipați pentru a servi interesele cetățenilor europeni. Încă o dată vă mulțumesc tuturor pentru maniera impecabilă în care am cooperat pentru a depăși acest uh, impas. Mulțumesc! Grație. Mulțumim domnului Boștinaru. Acum un moment. Los coordinadores ayer. Nu știu dacă coordonatorii ieri au avut ocazia să discute sau să ia notă de o problemă pe care vreau să o menționez și care vreau să figureze în procesul verbal. La săptămâna trecută, la plenară, am avut onoarea să prezidez dezbaterea în care s-a prezentat raportul privind uh, activitatea Comisiei uh, Petiții în ceea ce privește o petiție foarte veche provenind din Germania. pe problema tratamentului pentru bolnavi de astm. Am fost surprins să, văd uh, că foarte puțini membri ai acestei comisii au fost prezenți la acea dezbatere. Și aș vrea să mă asigur că luăm notă de felul în care uh, președinta uh, de ședință a dezbătut acest subiect, a tratat acest subiect. Din păcate au existat și probleme de organizare, însă cred că e foarte important pentru colegii din comisie să știm că această petiție a fost discutată la plenară deja cu ajutorul, cu sprijinul președintei de ședință. Comisia noastră a discutat această problemă în uh, repetate rânduri și e foarte important să fim conștienți de faptul că problemele pe care noi le discutăm aici nu rămân în această cameră, ci uh, uneori ele ajung și la plenar. Ceea ce demonstrează că putem să ducem lucrurile până la capăt dacă ne punem mintea Mulțumesc, uh, doamna președintă. Nu v-am cerut cuvântul decât să salut în numele grupului uh, liberal această decizie pe care au luat-o coordonatorii. Cred că este o decizie care consolidează uh, spiritul deschis al acestei comisii. Uh, din păcate însă ne-am obișnuit ca să vedem derapaje democratice, derapaje care privesc drepturile omului în afara Uniunii, însă din păcate în momentul de față asistăm și în țările membre la grave derapaje democratice și cred că acest lucru trebuie să ne preocupe pe toți pentru că avem nevoie de o Uniune puternică, o Uniune democratică care să respecte drepturile omului. Uh, salut deschiderea, uh, continuarea acestei petiții și consider că lucrarea dintre grupurile politice, uh, dincolo de acel incident, uh, va fi una puternică și consolidată. Öfner. Ja, äh, dem möchte ich... Domnul Hafner. Da, ceea ce tocmai s-a spus are și asentimentul meu, dar vreau să mai spun câteva lucruri despre celălalt punct care a fost ridicat. Noi, Comisia de Petiții, suntem aici pentru a reprezenta și a apăra interesele cetățenilor. Și cred că trebuie să conlucrăm cu toții indiferent de apartenența noastră politică. Cetățeanul trebuie să fie mai presus de toate interesele noastre. În ce privește petiția domnului Klein, petiția din Germania ce privește acest medicament uh, pentru tratarea astmului a fost o petiție uh, Uh, care, să spunem așa, a avut răsunet dincolo de discuțiile din comisia noastră, cum a spus și domnul Martine, s-a discutat despre acest subiect la plenară și, într-adevăr, e păcat că nu am fost prezenți mai mult în sală. Aș vrea ca acest lucru să apară la procesul verbal. Apoi, în ce privește libertatea presei din România, în momentul în care s-a luat hotărârea, în care s-a votat, trebuie să spunem că nu Uh, reprezentantul PP-ului care a fost desemnat pentru a face această muncă era în sală, ci altcineva, o persoană care nu participase la dezbatere și care nu avea intenția să lucreze într-un spirit pozitiv pentru soluționarea acestei petiții. Coordonatorii sunt în sală și cred că ar trebui ca pe viitor să evităm asemenea situații. și dacă într-adevăr vom fi cu toții uh, consecvenți pe viitor, va fi bine pentru că, în caz contrar, nu avem decât să ne întoarcem cu toții acasă. Noi nu venim aici pentru a apăra interesele naționale, interesele de partid, ci pentru a-i proteja pe cetățeni, pentru a ne asigura că facem ceva un pic pentru a le îmbunătăți existența. Trebuie să ne asigurăm în mod egal de toate petițiile și să evităm instrumentalizarea politică a unor asemenea dezbateri, pentru că în asemenea circunstanțe Parlamentul nu își aduce si un serviciu și sper că nu se va mai întâmpla un incident precum cel din decembrie. Mulțumesc, domnule Haufner, spune președinta, sunt absolut de acord cu dumneavoastră, trebuie ca toate aceste chestiuni uh, nu mai trebuie instrumentalizate și sper că apelul dumneavoastră a fost uh, auzit de toți colegii pentru ca discuțiile pe viitor să fie cât mai oneste cu putință. Vreau să trecem la adoptarea procesului verbal, dar văd că și doamna Verdman vrea să ia cuvântul. Îmi cer scuze, aveam și eu o întrebare cu privire la Um, problema uh, legislației de coastă în Spania, problema pe care era dacă pe acest o discutăm ieri, aș vrea să întreb coordonatorii ce urmează, ce pași urmează, pentru că această legislație are ca efect faptul că foarte multe zone din uh, regiunea de coastă sunt, uh, return, sunt uh, preluate în proprietatea statului. Ce se întâmplă cu proprietarii din aceste zone care plătesc impozit pe terenul lor sau plătesc chirii? Deci, trebuie să ne asigurăm că aceste uh, aspecte conduc până la urmă la o declarație politică. Trebuie să nu numai să luăm uh, în serios uh, plângerile cetățenilor, ci să găsim și o soluție pentru ca această situație să nu se perpetueze. Deci să trecem încă o dată pentru liniile de demarcație dintre grupurile politice și să găsim o soluție. Mulțumim, doamnă Vertman. Din păcate nu am avut timp să vorbim despre acest subiect cu ocazia reuniunii coordonatorilor de ieri seară. Așa cum am spus la deschiderea ședinței, am dezbătut până la orele 18.40 strict numai despre atribuirea rapoartelor și a avizelor. Ceea ce e evident că nu este o dezbatere care ilustrează dorința noastră de a ne ocupa mai întâi de cetățeni și după aceea de interesele noastre de partid și partizoane dar Așa cum a spus și colegul Hafner, uh, sperăm că apelul dumnealui a fost auzit de toți și că uh, vom acorda mai mult spațiu cetățenilor în dezbaterile noastre, mai degrabă decât uh, ambițiilor noastre. Și îmi iau angajamentul personal ca la următoarea reuniune a coordonatorilor să discutăm despre subiectul pe care l-ați avocat dumneavoastră. Vă mulțumesc. Ne întoarcem acum la ordinea de zi și vă supun spre aprobare procesul verbal al reuniunii noastre de pe 1 și 2 decembrie, adoptare pe care am amânat-o pentru că acest proces verbal trebuia modificat. Putem să considerăm acum că acest proces verbal este adoptat? Dacă nu sunt obiecții, considerăm că a fost adoptat. Așa cum am mai spus și ieri, la reun... descrierea reuniunii noastre, ordinea de zi a fost ușor modificată, deci punctul 13 a fost amânat și trecem direct la punctul 14, avizul privind piața unică pentru europeni. Un aviz care a trebuit făcut în urgență pentru că calendarul era foarte strâns, deoarece acest aviz trebuie deja adoptat cu ocazia următoarei noastre reuniuni. Iată de ce datorită ajutorului secretariatului, am putut să accelerez un pic lucrurile și v-am dat un proiect de aviz la sfârșitul săptămânii trecute și mi-am asumat cu acordul coordonatorilor uh, sarcina redactării acestui aviz din uh, motive de lipsă de timp, cum am explicat deja. Vă cer scuze o secundă. One moment, at the end. Can you remember me at the end of this one? Okay. Quindi, Il, la bozza di parere che è stata... Proiectul de aviz, cum spuneam, va fost trimis și putem să discutăm despre el în această dimineață. Numai câteva lucruri doresc să vă spun despre acest aviz pe care îl dăm noi Comisiei IMCO, așa cum uh, este în uh, cursul normal al lucrurilor, Comisia noastră are datoria de a atrage atenția asupra protejării drepturilor cetățenilor. Eu doresc să acord uh, o importanță specială unora dintre cele 18 puncte din proiectul de aviz. Mi se pare că este relevant dacă comisia noastră sprijină mai ales punctul 5, cererea pe care o formulăm la punctul 5, unde cerem mai bine zis, salutăm apelul adresat de Comisie statelor membre de a-și reduce deficitul în transpunerea directivelor privind piața unică, deoarece știm câte doleanțe primim din partea cetățenilor din cauza consecințelor acestui deficit. și din cauza deficitului nu se mai face această distribuire echitabilă a um, veniturilor între cetățenii din statele membre. Apoi, mi se pare important atunci când comisia noastră cere să se reducă mult durata procedurilor de încălcare a dreptului comunitar inițiate de comisie. Și ieri, pentru patru petiții diverse din țări diferite, am văzut cât de mult ne supăra faptul că tratarea petițiilor respective durase mult prea mult timp și pentru toate cele patru petiții era vorba despre proceduri de încălcare a dreptului comunitar deschise de mult prea mult timp și pentru care încă nu se obținuse o hotărâre. Deci, Tocmai de aceea lansăm acest apel pentru un subiect uh, de care ne lovim în fiecare zi și anume scurtarea procedurilor legate de uh, procedurile de încălcare a dreptului comunitar. Și știți că am primit nenumărate apeluri pentru a promova și a susține dialogul cu societatea civilă, cu cetățenii, cetățenii chiar și atunci când ei uh, funcționează în organizații uh, de reprezentare a unor interese, a unor categorii sau sub formă de asociații. Noi credem că piața internă este o prioritate. Cred că acest aviz conține toate sugestiile pe care avem datoria să le facem comisiei competente în fond. Nu mai am nimic altceva de adăugat. Cum spuneam, proiectul de aviz v-a fost trimis. Știu că nu ați avut mult timp la dispoziție, dar sper că ați putut să îl citiți. Dacă cineva dorește să intervină în ce privește acest proiect de aviz, îi dau cuvântul. Domnul Iar. Äh, ich möchte das ausdrücklich unterstützen, denn äh, Aș vrea să sprijin uh, acest, uh, acest aviz. Pentru că dacă analizăm dificultățile cu care ne uh, confruntăm în procedura de analizare a petițiilor, observăm că din ce în ce mai des respectarea drepturilor cetățenilor în statele europene diferă foarte mult de la un stat membru la altul și un exemplu e cel al cetățenilor din zona de coastă a Spaniei. Vedem că regulile se aplică diferit în state membre diferite și trebuie să ne asigurăm că există o armonizare astfel încât să funcționeze un singur cadru juridic, deși există diferențe legislative semnificative de la o țară la alta. Dar dacă uh, recunoaștem existența unei probleme, atunci înseamnă că ceva nu este în regulă acolo și nu putem accepta faptul că procedura de încălcare durează uh, atât de mult. Nu primim răspunsuri din partea autorităților statelor membre, trebuie ca piața internă să fie o să fie uh, utilă oamenilor de afaceri, dar și cetățenilor în aceeași măsură. Și cred că uh, avizul se va bucura de succes. Are sprijinul meu. Mulțumesc, domnului Iar. Are cuvântul doamna Natalie Berger din partea Comisiei. madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să ne întoarcem puțin în trecut uh, și să vă spun uh, ce s-a întâmplat în faza pregătitoare a acestui act legislativ. Vă amintiți că în timpul audierilor comisarul Barnier a insistat foarte mult asupra voinței sale de a pune cetățenii în centrul activităților și de a reda încredere în Europa. Acest Single Market Act a fost elaborat practic de colegiul comisarilor, pentru că s-a abordat o, o, o metodă transversală în cooperare cu toți comisarii care sunt vizați de elaborarea acestui proiect al pieței uh, unice. Cu multă atenție, comisarul Barnier a evaluat uh, toate posibilitățile care îi stăteau la dispoziție, toate sursele de inspirație, inclusiv raportul lui Luis Greiș de la Comisia IMCO, iar colegiul a adoptat pe 27 octombrie proiectul de act legislativ pentru piața unică, care a fost apoi supus dezbaterii. Există și un uh, site web care este dedicat exact acestui text și până pe 28 februarie așteptăm contribuții în acest sens. Toate intervențiile vor fi analizate cu foarte multă grijă. Comisarul, serviciile sale, echipa sa lucrează uh, îndeaproape cu Parlamentul European pentru a urmări activitățile din sânul Comisiei IMCO și, uh, de asemenea, evoluția pe care o dau raportorii acestui uh, act. Deci e vorba de cei trei uh, um, coordonatori. Consiliul Competitivitate a adoptat pe 10 decembrie niște concluzii prin care se aduce sprijin uh, acestui act pentru piața unică. Ei bine, având în vedere toate contribuțiile care vor fi puse pe masă de Parlament, de Consiliu, de CESE, de Comitetul Regiunilor și de toți uh, cetățenii și care, deci, vor fi practic rezultatul consultărilor, e bine, comisarul va încerca să găsească uh, și să propună lucruri care să apară în textul definitiv care va fi adoptat în această primăvară, bineînțeles urmând cu atenție eh, indicațiile Parlamentului. În acest sens, eh, contribuția Comisiei PETI este cu, mai, cu, eh, este în mod clar foarte importantă pentru că Comisia PETI este în relație directă cu cetățenii și contribuțiile acestora. Mulțumesc, doamna Auken. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru propunere. Mă bucură această propunere, însă aș avea câteva observații. Și în orice caz aș dori să primesc niște lămuriri. În primul rând, la punctul 8, este clar că nu e vorba de danez aici, deci la punctul 8 ne trebuie reguli absolut clare. Aceasta e o problemă care apare mereu când dorim să conlucrăm cu societatea civilă. Trebuie să știm cum dorim să facem acest lucru. În mod mai clar, apoi la 17 se spune că <clears throat> consumatorii pot să depună plângeri acele class action de limba engleză. Iată lucruri care ar putea să apară aici, dar în general mă bucură că acest text răspunde așteptărilor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Anticipatul la tempist. Vă mulțumesc! Cum spuneam, nu avem mult timp la dispoziție și de aceea termenul limită pentru depunerea amendamentelor este joia viitoare la orele 15, deci voi aștepta amendamentele și apoi vom vota documentul pe 1 februarie. Vă mulțumesc! Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Numărul 15. Cursul dat raportului despre impactul asupra mediului al gazoductului Nord Stream. Doamna Geringer este în sală? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să vorbesc despre acest subiect. Am mai făcut-o și în luna iulie anul trecut și, ca urmare, Comisia a dat un răspuns în care se vedea că raportul supus în, în cazul Nord Stream ar fi satisfăcător. Este vorba de state care au aprobat uh, niște investiții substanțiale. Aveți lista statelor în document. Comisia a, a acceptat, deci, raportul pregătit de investitor. Și nu e vorba de a asculta doleanțele cetățenilor care ar putea să sufere din cauza unei catastrofe de mediu. Uh, am o întrebare astăzi pentru comisie, pentru că comisia este cea care supraveghează implementarea uh, directivei care spune în articolul uh, 11 uh, care trebuie să fie uh, implementarea uh, legislației. Vreau deci să întreb Comisia dacă este mulțumită de consultările publice care au fost uh, organizate de investitor, pentru că multe organizații internaționale sunt foarte nemulțumite de raportul respectiv în ceea ce privește evaluarea de impact. ONG-urile de mediu sunt nemulțumite, um, fondul estonian pentru mediu, pentru și așa mai departe și să nu uităm și hotărârea Tribunalului Administrativ din Finlanda care vizează permisul de construcție a acestei platforme în apele teritoriale din această țară. Se spune că studiul de impact este incomplet și există și o listă a consecințelor. Deci să nu uităm această hotărâre a tribunalului. În orice caz, va mai trece timp până să se tranjeze lucrurile. WWF din Germania consideră de asemenea că acest studiu de impact este absolut neadecvat și se exercită presiune asupra companiei în ceea ce privește uh, legislația Practic, WWF a reușit să obțină 10 milioane în plus pentru evaluarea de meniu, mediu. Întrebarea este de ce și cum va plăti Nord Stream acești bani uh, pentru ca să închidă gura celor care doresc să împiedice acest uh, proiect. Practic, WWF a reușit să obțină niște despăgubiri care uh, pentru ceva care, pe care Nord Stream nici măcar nu îl considera ca fiind real la bun, de la bun început. De asemenea, și alte organizații din Marea Baltic, din regiunea Baltică sunt la fel de nemulțumite de studiul de impact și, în orice caz, nu au primit răspuns la doleanțele lor. În orice caz, consultările publice nu au fost organizate în mod satisfăcător. De asemenea, ne îndoim uh, dacă raportul pregătit de Nord Stream în ceea ce privește studiul de impact este unul cu adevărat corect, pentru că ei au comandat uh, unei firme sau unui laborator de con- consultanță cercetare pe care ei înșiși l-au plătit ca să uh, obțină niște rezultate. E vorba de uh, mai multe milioane de dolari care au fost date acestei celule de cercetare de la universitate ca să le dea rezultatele pe care ei le doreau. E vorba oare aici de imparțial, imparțialitate? De asemenea, și pescarii sunt împotriva acestui proiect pentru că văd deja că zonele lor de pescuit au fost practic modificate din cauza uh, activităților care influențează negativ aceste, acest pescuit. Este clar că pescuitul este uh, afectat, dar în ceea ce privește această acțiune a pescarilor, nu știm exact uh, ce dezondământ are, pe de altă parte știm că Uh, pescare din Polonia au primit o despăgubire de aproximativ 5.000 de euro pe vas de pescuit, pe când cei din Suedia au primit 35.000 de euro pentru uh, același lucru. Este clar că zonele de pescuit au fost schimbate, modificate. Și este clar că nu avem aici uh, reguli uh, comune, imparțiale pentru toată lumea. De asemenea, și statele membre sunt vizate aici. În 2007, uh, Letonia a ridicat niște îndoieli legate de aspectul de mediu și riscurile de siguranță. De asemenea, și Lituania a menționat că riscul de mediu este subestimat în cadrul acestui proiect. De deci, iată, există foarte multe rezerve legate de desfășurarea acestui proiect. În concluzie, Nord Stream spune, răspunsând acuzațiilor, că, și atunci când într-adevăr se există presiune asupra sa, că uh, Comisia i-a dat undă verde și spune că proiectul însuși este, de, este desfășurat sub egida UE și este unul dintre proiectele din uh, rețeaua TEN și a fost acceptat în mod oficial ca un proiect de mare anvergură la nivelul Uniunii Europene. Pe paginile de profil ale Uniunii Europene puteți să găsiți informații și chiar citate din partea oficialilor UE care spun clar că nu mai este niciun fel de îndoieli și că totul trebuie să meargă așa cum s-a discutat. Vreau să întreb, deci, încă o dată, dacă Comisia crede cu adevărat că acest studiu de impact pe mediu este cu adevărat satisfăcător, așa cum l-a uh, depus Nord Stream și dacă consultările publice s-au desfășurat așa cum trebuie. Deci, opiniile organizațiilor de mediu uh, pe care le-am menționat și cele ale uh, agricultorilor polonezi sunt pur și simplu niște minciuni? Ce crede Comisia în acest sens? Misiune la... Vă mulțumesc! Dau deci cuvântul lui Nastasius Niscas din partea comisiei. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Încă o dată ne confruntăm cu o problemă pe care o cunoaștem la Comisie, dar și la Parlament, încă din 2007, moment în care a fost depusă petiția. Din acel moment încoace au existat două audieri publice și s-a discutat această petiție la Parlamentul European. Comisia de la bun început a explicat că nu are nici competența și nici rolul instituțional de a uh, desfășura studii independente în acest sens. Vreau să vă spun acest lucru pentru că am auzit astăzi uh, vocea petiționarului și modul în care consideră că studiile acestea au fost uh, făcute. Deci vreau să vă spun că se dă impresia deseori uh, cum, cum că aceste studii, din punct de vedere al calității, nu ar fi așa cum trebuie. Însă, dacă îmi permiteți, vreau să vă spun că acest proiect Nord Stream a fost de la bun început inclus în deciziile Consiliului și Parlamentului din 2007, 2006, care a dat liniile orientative pentru acest proiect. Exista atunci o listă lungă de proiecte care puteau fi uh, acceptate în viitor, însă acest proiect a fost practic acceptat de decizia Parlamentului și a Consiliului. Este clar că, așa cum trebuie să se întâmple, proiectul și acest proiect trebuia să respecte legislația de mediu, care pentru acest tip de mm, proiect este tocmai studiul sau evaluarea de impact asupra mediului. Acum se spune că investitorul a plătit studiul respectiv. E normal, doamnă președinte. Este exact ceea ce preconizează directiva privind studiul de impact. Se spune că investitorul dă informațiile necesare autorităților care apoi vor furniza eventual autorizațiile necesare. Din ce cauză? Pentru că toate informațiile pe care le dă acest investitor nu neapărat studiul de față, dar în general aceste informații sunt apoi supuse dezbaterii în cadrul consultărilor publice și apoi supuse atenției uh, persoanelor care dau autorizația în ultima instanță. Deci, practic, cei care dau aceste autorizații trebuie să analizeze cu multă atenție aceste date și bineînțeles că procesul este unul interactiv. Avem, deci, o directivă în care se spune că poate să existe două, tipe, pot să existe două tipuri de consultări. Una cu competen- autoritățile competente și una cu publicul larg. În experiența mea la comisie, de mulți ani, este pentru prima dată când au avut loc consultări cu publicul pe o asemenea scară în toate țările vizate, la Parlamentul European, în Parlamentele Naționale și în alte forumuri. Toate informațiile au fost puse la dispoziția publicului. Iar noi, ca și comisie, am spus din capul locului că, deoarece nu putem noi să facem acest studiu, vom monitoriza cu atenție aceste activități. Într-adevăr, am discutat acest uh, lucru în mod formal cu grupurile instituționale stabilite de exemplu, cu experții care se ocupă de studiile de impact pe mediu. Uh, e vorba de o grupare de experți cu reprezentanți din toate țările membre, cele 27, și care se ocupă exact cu acest lucru. Noi am discutat cu ei ca să vedem cum evoluează lucrul la studiul respectiv și am avut loc uh, nenumărate ședințe în timpul cărora niciodată uh, nu s-a uh, pus sub semnul întrebării validitatea datelor din partea experților de la statele, din statele membre. Despre ce vorbim aici, doamnă președinte? Vorbim despre date științifice extrem de detaliate, pentru că pentru cei care nu știu este vorba de un gazoduc care merge din Rusia până în Germania, 1200 de kilometri și practic traversează uh, ape teritoriale și teritoriu mai multor state care pot să își dea uh, avizul. Practic, Convenția ESPO și Directiva de Profil uh, au fost luate aici în calcul și Comisia a promis de la bun început că consultările necesare vor avea loc. E imposibil să detaliem aici sau să spunem cât de mare a fost volumul de muncă cu aceste consultări. La ultimele note redactate de comisie puteți să vedeți în detaliu ce s-a întâmplat cu studiul de mediu pe partea, la partea germană. Practic, trebuie să știți că în toate cele cinci membre vizate, Finlanda, Danemarca, Germania, Suedia și Rusia, s-au făcut la fiecare în parte câte un studiu de impact. Iar numai pentru Germania a existat un raport tehnic de mai bine de 1000 de pagini și un rezumat fără caracter tehnic pentru public, așa cum cere legislația, de 14 pagini. De asemenea, un raport specific care vizează protecția naturii, plus un raport redactat la uh, cererea autorităților care se ocupă de conservarea naturii și apoi un volum aparte cu specificații tehnice. De ce toate acestea? Deoarece specificul acestui uh, proiect ne cere să fim foarte vigilenți și foarte multe entități și servicii din statele membre participă la acest proiect. Să vă mai dau un exemplu. Era foarte important ca acest, această con, uh, conductă să nu treacă peste depozite de uh, armament, muniții, ca să nu existe uh, riscuri de explozie. Apoi, uh, e vorba de uh, toate aceste mine care au trebuit să fie uh, detonate, uh, de exemplu, în Finlanda, în Suedia și așa mai departe. Cum ar fi putut Comisia să meargă și să știe ea care sunt zonele uh, mai sensibile în acest sens, cum ar fi fundul mării și așa mai departe. Cum să știe Comisia acest lucru în condițiile în care statele membre știu foarte bine care e categoria, cartografia propriului teritoriu? Deci, este clar că în uh, zona Baltică există foarte multe muniții care n-au fost detonate și asta este o chestiune importantă. Practic, Uh, în ceea ce privește plângerile care au fost depuse, uh, este clar că în această procedură și când se dau autorizații, autorizații procesul este unul reciproc interactiv. Statele membre care sunt responsabile de acordarea acestor autorizați, autorizații pun niște condiții investitorilor care trebuie să le îndeplinească. Pot să fie măsuri de despăgubire, pot să fie măsuri de um, combaterea unor efecte negative, studii suplimentare pe care eventual investitorul trebuie să le uh, desfășoare. Și aici pot să vă dau un exemplu. De exemplu, când Germania până la urmă a acordat autorizația, a apărut chestiunea legată de posibilitățile de navigare, navigație între două porturi poloneze. Pentru că apoi, uh, după aceste studii, autoritățile poloneze au hotărât că s-ar putea să uh, sporească adâncimea uh, golfurilor de acostare respective. Mă refer la două porturi, deci, din Polonia. E bine, după ce s-a dat autorizația Nord Stream, germanii i-au au fost uh, sunați, li s-a spus că trebuie să efectueze un nou studiu de risc și Practic, Nord Stream a trebuit să mute cu 12 km conducta, să o pună în altă parte și să o îngrape cu un metru jumate mai adânc decât se preconizase. Deci, ca să vă răspund la întrebare, onorabili membri, pot să vă spun că da, am avut informații de la toate nivelurile și pe baza acestor informații, pe baza monitorizărilor din ultimii ani, putem să spunem că e vorba de o procedură exemplară în ceea ce privește consultările, în ceea ce privește rezultatele la care s-a ajuns și iată de ce pentru noi acest proiect este unul care ne permite să promovăm mai bine filozofia noastră legată de proiectele de mediu și de studiu de impact. Văd că timpul uh, trece, dar vreau să vă spun că este un proiect foarte important pentru noi și discuția ar putea uh, continua uh, în prezența tuturor celor vizați, inclusiv a statelor membre, ca toată lumea să împărtășească experiențele prin care a trecut și, practic, acest proiect, apropo, este practic la jumătatea drumului. Conducta deja a fost uh, pusă pe 600 de kilometri și fără să fie probleme legate de protecția naturii și așa mai departe, de când am început lucrările în aprilie. Deci, încă o dată, consultările publice au avut loc pe baza datelor pe care le-am obținut. Proiectul este unul de bună factură și vom profita de el și pe viitor. Vă mulțumesc! Președinta, vă mulțumesc pentru acest răspuns foarte detaliat și foarte precis, care bănuiesc că nu mulțumește pe toată lumea pentru că mai rămân multe întrebări fără răspuns. Acum deschide dezbaterea și mai întâi dau cuvântul domnului Valesa. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc reprezentantului Comisiei Europene pentru acest răspuns la tot ceea ce a spus doamna Geringer. Însă am senzația că dumneavoastră a spus un lucru și i s-a răspuns cumva pe de alături. Protecția mediului este deosebit de importantă pe parcursul întregului uh, proiect de construcție a gazoductului Nord Stream. Și recent, oamenii care locuiesc uh, în zona de coastă au aflat că ar exista noi riscuri, de exemplu, să fie uh, încălcată libertatea de circulație a persoanelor și a bunurilor, circulația maritimă. Noi credem că recomandările Parlamentului European în acest caz ar trebui să fie implementate ca să fie garantat faptul că proiectul Nord Stream este în perfect acord cu dreptul internațional și cu toate convențiile în vigoare în Marea uh, Baltică. Autoritățile poloneze au cerut în mai multe rânduri ca acest uh, gazoduct să fie amplasat la o adâncime mai mare decât cea prevăzută inițial pentru a-i permite buna dezvoltare a celor două porturi și pentru a permite, cum spuneam, libera circulație maritimă în această uh, zonă, pentru că dezvoltarea porturilor pe viitor nu trebuie să fie afectată și din informațiile pe care le-am primit eu, nu s-a făcut nimic, căci gazoductul a fost, uh, sau am zis, va fi amplasat la 75,5 metri adâncime, ceea ce nu este o adâncime suficientă pentru a permite circulația fără riscuri a navelor în uh, largul acestor două porturi poloneze și, cum spuneam, pe viitor chiar uh, mărimea adâncimii golfurilor de acostare va fi blocată din cauza prezenței gazoductului la această uh, adâncime uh, mică. Noi nu putem să spunem că cei de la Nord Stream au făcut exact uh, ce ceruseră autoritățile poloneze Polonia are dreptul să-și dezvolte aceste porturi pe viitor și să poată să primească uh, uh, nave cu o capacitate mai mare. De aceea insist asupra faptului și bazându-mă pe informațiile pe care le-am primit, inclusiv pe 10 ianuarie, s-a hotărât formarea unui grup de lucru care să studieze posibilitatea de a amplasa acest gazoduct la o adâncime mai mare. Dar noi avem senzația că, în ciuda anunțului făcut pentru formarea acestui grup de lucru, nu vor fi satisfăcute pe de-a întregul cerințele autorităților um, poloneze și nu este de fapt decât o soluție de amânare, de întârziere a um, unei soluții reale, viabile și uh, luarea deciziei de a amplasa acest gazoduc cu adevărat la o adâncime mai mare. Este un punct problematic care, în plus, se situează în apele teritoriale germane și nu în apele teritoriale internaționale. Deci noi considerăm că Comisia are un rol de jucat aici. Și îl rog pe reprezentantul Comisiei să răspundă la obiect asupra acestui aspect. Mai există un alt lucru despre care vroiam să vorbesc, pe care doamna Geringer l-a evocat, și anume compensațiile plătite pescarilor. Încă o dată, simt că este nedrept dacă polonezilor li se plătesc compensații de 10 ori mai mici față de uh, uh, colegilor din Danemarca sau Suedia. Și și aici vreau să atrag atenția Comisiei și cer un răspuns precis. Domnul Boștinaru. Thank you very much indeed, Mrs. Chairperson. It is a sort of fait accompli. Suntem oarecum uh, puși în fața faptului împlinit. Acum ni se spune de către Comisie că jumătate din proiect a fost deja realizat, că lucrările sunt la jumătate și noi ce mai putem face? Dar, dragi colegi, Haideți să ne întoarcem la raportul Libischi și conținutul acestuia. În acel raport erau multe semne de întrebare, multe întrebări la care nu s-a răspuns nici de către Comisie, nici de către Nord Stream. 1. Privind credibilitatea și obiectivitatea raportului privind evaluarea de impact Sigur că um, compania spune că e doar un simplu conflict de interese, drăguț, dar nu, nu acesta este cazul. Niciun investitor nu este atât de naiv și atât de generos încât să plătească cuiva pentru realizarea unui raport care să contrazică obiectivele pe care acea firmă le are. Nu avem nicio garanție Repet, nici o singură garanție în cazul unei catastrofe similare celei care a avut loc în uh, Golful uh, Mexic cu uh, uh, British Petroleum. Sigur, mi se spune că gazul nu este petrol și că mm, nu poate exista o catastrofă atât de uh, amplă, dar dacă americanii, guvernul american, nu guvernul unei țări mici, încă se luptă cu conducerea British Petroleum pentru compensații de 20 de miliarde de dolari, dacă disputa aceasta nu este încă încheiată, cum ne putem imagina că va avea cineva puterea să ceară compensații în cazul în care se întâmplă așa ceva? nimic nici din punct de vedere juridic, nici din punct de vedere instituțional nu ne garantează nimic. Pe urmă, care este riscul de securitate? Pentru că în lumea în care trăim și în care riscurile la adresa securității se multiplică, <clears throat> amenințările devin tot mai uh, uh, diversificate, cum asigurăm securitatea acestei conducte. În al treilea rând, ce facem cu proiectele viitoare care vor fi puse în aplicare în Marea Neagră dacă nu tragem lecțiile necesare, învățămintele necesare din uh, ceea ce facem acum cu Marea Baltică. Nu vom învăța nimic. Ni se va spune de către comisie sau de către Comisarul pentru Energie, că nu e nicio problemă. Și Rusia încă nu a ratificat Convenția ESPO. Aceasta este principalul instrument juridic care se poate aplica pentru a obliga o țară să rezolve problemele legate de mediu la nivel uh, internațional. Voi întreba Comisia dacă această convenție ESPO este un, o prioritate în dialogul strategic cu Rusia sau nu avem niciun instrument uh, juridic. Nu cred că voi obține răspunsul. În această luptă cu companiile multinaționale din domeniul energiei suntem încă foarte slabi și Parlamentul European și Comisia uh, se află într-un raport de forțe dezechilibrat. Mulțumesc. Eh, colega Șimanski, eu vi prego di essere... Domnul Șimanski, vă rog să fiți mai succinți pentru că alte șapte persoane au cerut să ia cuvântul și apoi și comisia trebuie să poată să răspundă. Deci, domnul Șimanski, vă mulțumesc. Câteva subiecte au fost deja evocate de antevorbitorii mei, dar aș vrea să vă reamintesc că în 2008 a existat o rezoluție votată de Parlamentul European și care făcea trimitere și la alte lucruri, nu numai cele legate de protecția mediului. De exemplu, la punctul 15 ceream Comisiei să analizeze dacă această investiție respecta dreptul comunitar și dreptul internațional. Și vreau să știu ce a făcut concret Comisia pentru a se asigura de respectarea acestor legislații. Apoi, s-a cerut ca proiectul Nord Stream să poată să fie accesat și de părți terțe. Gazpromului nu-i place acest criteriu și din totdeauna una, Gazprom a încercat să uh, ocolească acest criteriu. Apoi, la articolul 29, întrebam care vor fi consecințele economice ale acestei investiții și încă o dată întreb Comisia să știu cum au evoluat, cum au uh, evaluat impactul economic al acestei investiții. Au evaluat, de exemplu, impactul asupra pieței gazului din punct de vedere al respectării concurenței loiale atunci când acest gazoduct va intra în funcțiune. Apoi, trebuie să mai clarificăm anumite lucruri. Nu este adevărat că s-a uh, închis uh, chestiunea porturilor din uh, Polonia. Avem uh, o petiție care în continuare deschisă, vă aduc aminte, dragi colegi, și se discută și la nivel de uh, Consiliu, se există și acest grup de lucru și încă nu putem să spunem cu siguranță că uh, nave cu capacitate mai mare nu vor putea să intre în porturi din cauza uh, faptului că gazoductul va fi amplasat la această adâncime de numai 75 uh, de metri. Deci încă nu suntem siguri că așa va fi. Și apoi s-a vorbit și despre posibilitatea unor rute alternative, dar asta ar mări riscul de scurgeri din acest gazoduct. Iar în plus, dacă ne bazăm numai pe Gazprom, asta înseamnă că vom fi din ce în ce mai dependenți de furnizorul rus. Eu, practic, nu-mi dau seama care este rațiunea în spatele întregului proiect. Poate că comisiei nu-i convine această întrebare, dar poate că ar fi trebuit de la bun început să ne întrebăm de ce aveam nevoie de Nord Stream când, pe de altă parte, noi cerem diversificarea furnizorilor și mărirea securității aprovizionării cu energie și de aceea doream să vă reamintesc această rezoluție din anul 2008. Doamna Kolarska-Bobinska. Vă mulțumesc. Doamna președinte, doamnelor și domnilor, există foarte multe unghiuri din care putem analiza problema. Chiar și din punct de vedere al mediului există mai multe analize menționate de doamna Geringer mai devreme care indică anumite amenințări. Există și alte rapoarte menționate de comisie din care reiese că nu există motive de îngrijorare. Problema este ce facem acum, pe care dintre aceste uh, evaluări le luăm în considerare și pe care le ignorăm. Cred că E foarte important acest lucru pentru că în activitatea noastră la comisie vedem adesea această problemă. Întrebarea mea spre, către comisie este următoarea. În monitorizarea situației, dacă se dovedește că există amenințări, că există pagube de mediu, veți decide să închideți acest proiect? Puteți să ne spuneți astăzi că da, întrevedeți închiderea imediată a acestui proiect dacă așa ceva se întâmplă? Sigur, asta se referă la monitorizarea uh, obișnuită, pentru că, așa cum uh, s-a spus deja, există și situații deosebite sau uh, uh, dificultăți, uh, de, defecțiuni de natură tehnică. Sigur că proiectul Nord Stream a fost tratat ca o prioritate uh, la nivel european, însă se va negocia un nou pachet de infrastructură anul acesta și probabil că nu se va mai acorda prioritate acestui proiect, nu va mai fi considerat un proiect european. Noi vom încerca să facem uh, ca acest proiect să nu mai fie considerat o prioritate la nivel european, pentru că nu s-au urmat, nu s-au respectat anumite principii și anumite proceduri uh, europene. În strategia votată la Strasburg pentru perioada 2015-2025 am spus foarte clar că cerem transparență totală pentru acordurile interguvernamentale. În acest caz, acordul pentru Nord Stream și în ceea ce privește potențialele catastrofe prevederile sunt foarte uh, cețoase, foarte neclare și cred că de la început au existat dubii legate de acest uh, proiect. El este în mod eronat considerat de anumiți uh, oameni un proiect germano-polonez. Sigur că există și acest aspect al vecinătății, însă proiectul încalcă anumite uh, drepturi ale polonezului privind accesul în apele uh, portoare, în uh, apele teritoriale. Dar să nu uităm că Marea Baltică este o mare internă a uh, Uniunii Europene unde uh, trebuie să desfășurăm și alte proiecte de mediu. Aș vrea, deci, să mi se răspundă în legătură cu închiderea proiectului la nevoie și aș dori și un uh, răspuns din partea Comisarului pentru Energie dacă Comisia va putea cere o modificare a acestor uh, contracte interguvernamentale la nevoie. Uh, I, I'll speak Latvian, yes. Doamna Zdanoca. Am să vorbesc în letonă. Profit de faptul că avem cabină de letonă și am să pot să vorbesc în limba mea maternă. Doamnă președintă, doamnă raportor, domnule reprezentant al comisiei, aș vrea să vorbesc despre un alt aspect apropo de protecția mediului înconjurător. Aș vrea să vă reamintesc pericolul reprezentat de munițiile prezente în cantitate mare în Marea Baltică, muniții care au fost depozitate chiar și după terminarea războiului. S-au făcut multe evaluări despre cantitățile reale de muniții în Marea Baltică, dar Nimeni nu știe cu precizie care sunt aceste cantități. Să nu uităm că au murit marinari care se ocupau cu pescuitul acestor muniții. Deci e o chestiune care nu poate să fie ignorată, dar ea nu ține numai de proiectul Nord Stream. E o chestiune deosebit de serioasă, care, din punctul meu de vedere, este de competență europeană. Atunci când s-a vorbit pentru prima oară de uh, Nord Stream, s-a înfiripat o speranță, cum că investitorii privați, uh, care sunt uh, părți contractante Nord Stream, vor putea să financeze operațiunile de deminare. În prezent, putem să constatăm că s-a stabilit un anumit itinerariu pentru acest gazoduct. Se vor face lucrări de amplasare a conductelor, dar nu s-a rezolvat total această problemă a munițiilor. Ceea ce înseamnă că problema va persista în restul, pe restul suprafeței Mării Baltice. Și cum zonele de pescuit vor fi reduse, asta înseamnă că pescarii se vor confrunta în continuare cu acest risc. De aceea, rog Comisia Europeană să se gândească la o soluție de um, anvergură pentru această uh, situație. Datorită rezoluției pe care Parlamentul a adoptat-o, putem să vorbim despre uh, distrugerea acestor muniții. Au trecut practic 65 de ani de când s-a terminat cel de-al doilea război mondial și Uniunea Europeană are datoria să găsească o soluție. V o rog pe doamna raportor să se gândească și la acest unghi atunci când abordează proiectul. Doamna Auken. Formand, jeg skal gøre det helt kort, fordi min... Mulțumesc, doamna președinte. Voi fi foarte concisă. Vreau doar să întreb dacă Comisia este conștientă de faptul că Marea Baltică este una dintre cele mai uh, întinse zone, întinse mări, uh, care uh, este amenințată de poluare. Nu vă reamintesc ce s-a întâmplat în uh, Golful Mexic, însă Marea Baltică este o zonă mult mai vulnerabilă decât Golful Mexic și cred că ar trebui să ținem cont de acest lucru, pentru că această mare moare dacă mai adăugăm ceva la nivelul de poluare la care este expusă. Deci vreau să știu dacă există vreun punct uh, de vedere în acest sens. Domnul Iar. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, am și eu câteva întrebări de adăugat în legătură cu acest gen de proiecte mari. Există două etape cu evaluarea uh, de impact. Dacă această evaluare nu uh, este una pozitivă, proiectul cade dacă se spune că, proiectul, că riscul de mediu este gestionabil, atunci uh, se găsesc modalități de compensare a riscului. Întrebarea mea este cine face această evaluare de mediu. E foarte important să știm că acest uh, evaluator este o entitate independentă și uh, echidistantă față de toate părțile interesate. În cazul unei catastrofe, așa cum s-a spus aici, trebuie să ne asigurăm că avem suficiente uh, fonduri uh, să o uh, să-i combatem efectele sau trebuie să ne asigurăm dinainte că acest lucru nu se întâmplă, pentru că în Golful Mexic nu se lasă niciun fel de măsură, deci și nu a, a existat nicio modalitate tehnică de a rezolva problema. Asta a, trebuie să vedem care este a, cel mai rău scenariu posibil și să vedem a, dacă suntem pregătiți și cum să evităm a, acest lucru. Prin această prin instalarea acestei conducte se afectează și activitatea portuară, uh, adâncimea la care pot uh, ajunge navele, dimensiunea acestora. Și vreau să vă întreb dacă este adevărat uh, că compensațiile planificate pentru pescarii din Marea Baltică diferă semnificativ de la o țară la alta. Și doamna Göringer la final. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Nu sunt deloc mulțumită de răspunsul reprezentantului Comisiei. El a vorbit pe lângă uh, subiect și pe lângă întrebările pe care le-am pus uh, eu. Poate că va trebui să așteptăm pentru răspunsuri mai detaliate la întrebările care au fost puse aici, la care aș vrea să întreb și eu Comisia dacă că repetă mereu că există instrumente, că nu există instrumente la nivel european care să facă uh, posibil uh, uh, întocmirea unui raport independent privind uh, evaluarea de impact. În acest caz, crede Comisia Europeană că redactarea acestui uh, Uh, raport de către o entitate finanțată de către investitori este o situație uh, în, uh, în regulă. Pentru noi aceasta este o noutate. E prima dată când se întâmplă un asemenea, când se realizează un, af, un astfel de proiect, e prima dată când se uh, întinde o conductă pe fundul mării uh, și în uh, Marea Baltică uh, circulația navelor este foarte densă, apa nu uh, circulă și impactul de mediu poate fi foarte mare în cazul unei catastrofe. În 2010 a existat un raport întocmit de Nord Stream în care se spune că Nord Stream va continua să monitorizeze ecosistemul Mării Baltice încă câteva săptămâni după încheierea proiectului. Asta înseamnă practic câteva zile. Ce fel de monitorizare este aceasta? După completarea, după încheierea construcției, va fi monitorizat ecosistemul câteva zile? Nu putem fi de acord cu așa ceva. Acesta este un raport pregătit în manieră profesională de către Nord Stream? De la comisional. Mulțumesc. Dau cuvântul reprezentantului comisiei și din motive de lipsă de timp îl rog să răspundă la întrebările care au, au fost puse, dar nu mai succint și apoi să trimită răspunsuri mai ample în scris în atenția comisiei noastre, pentru că avem practic o oră întârziere și dacă, așa cum am mai spus, dați-mi voie să spun acest lucru, dacă vrem să lucrăm în interesul cetățenilor, trebuie să ne constrângem puțin atunci când uh, luăm cuvântul și să uh, facem abstracție de arta oratoriei. Deci dau cuvântul reprezentantului Comisiei, intervenție fără microfon. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Înțeleg că problema este complexă și pentru noi era o premieră acest proiect cu o învergură atât de mare. Dar vă rog să-mi dați voie, cu tot respectul pe care îl am pentru instituția dumneavoastră, nu vorbim aceeași limbă, ca să spun așa. Aici este vorba despre o procedură care ține de competența statelor membre, că e vorba despre monitorizare sau despre evaluarea de impact. Este imposibil pentru oricine să identifice asemenea lucruri care țin de competența statelor membre. Noi nu putem să mergem să spunem finlandezilor, ai, asta trebuie să faceți, a, așa trebuie să identificați acolo unde sunt muniții. Deci trebuie să vă explic foarte clar care este procedura. Atunci când un antreprenor spune că vrea să întreprindă un anumit proiect și aici avem un proiect internațional care va avea loc în zonele economice exclusive sau în zonele economice naționale. Deci, când un asemenea uh, uh întreprinzător are o asemenea dorință trebuie să ceară autorizația pe lângă toate statele membre care sunt părți contractante sau părți afectate și, pe de altă parte, să ne ceară și nouă părerea. Apoi, directiva spune că întreprinzătorul, la cerința autorităților, trebuie să furnizeze toate informațiile de care au nevoie autoritățile naționale competente pentru ca acestea să poate să facă evaluarea exhaustivă a impactului unui asemenea proiect. Apoi tot directiva spune că întreprinzătorul, investitorul trebuie să furnizeze aceste informații. Deci, repet, nu trebuie să existe vreo entitate independentă care oricum ar fi greu de ales care să furnizeze aceste informații. Nu, întreprinzătorul. Dar, cum am mai spus, aceste informații puse la dispoziție de către întreprinzători sunt atât de îndelung dezbătute, controlate și monitorizate, încât să obțin garanții. Deci e vorba despre informații pe care uh, le au la dispoziție și ONG-urile și, și guvernele și publicul și așa mai departe. Deci se spune de asemenea clar că autoritățile naționale competente trebuie să studieze toate aceste informații și trebuie să ia hotărârea. Nu putem să spunem că noi, comisia, putem să uh, uh, evaluăm studiul de impact de mediu și să spunem că nu e bun și atunci nu se dă autorizația. Nu noi luăm această hotărâre. Fiecare autoritate națională în parte își face propria evaluare și dă o autorizație sau nu. Aici a fost un adevărat proces interactiv, pentru că în mod periodic Uh, concernului Nord Stream i s-a cerut să furnizeze tot felul de informații suplimentare. A fost vorba despre un volum foarte mare de informații, un schimb care a avut loc în mod permanent între investitori și între autorități naționale competente. De exemplu, în Germania existau două autorități naționale care trebuiau să-și dea autorizația, deci, practic, acolo informațiile au trebuit trimise în dublu. Asta a fost prevederea directivei oricum, la Parlament aveți ocazia să revizuiți legislația dacă doriți ca pe viitor să nu mai fie întreprinzătorul, investitorul care dă informațiile, ci o entitate independentă. Acest lucru se poate prestabili de dumneavoastră dacă vreți să revizuiți directiva. Acest studiu de impact se face înainte de instalarea gazoductului. Odată ce gazoductul există, acolo uh, se face o monitorizare complet diferită. Compensațiile acordate pescarilor au fost gândite pentru a-i despăgubi pentru uh, perioadele în care nu pot să pescuiască din cauza uh, lucrărilor de amplasare a gasoductului. Încă o dată, eu nu am un răspuns aici, nu știu dacă a existat o diferență mare între compensații între uh, pescari din, de diferit, din diferite țări. Va trebui să verific. Oricum, iarăși ține de autoritățile naționale competente. În ce privește cele două porturi pe care mulți le-ați evocat, v-am mai explicat că atunci când au fost date autorizațiile, autoritățile poloneze au arătat că vor să mărească adâncimea golfurilor de acostare din aceste porturi. Și adevărat, de asemenea, ce s-a spus, noi am primit aceeași informație cei de la Nord Stream, împreună cu autoritățile portoare din Germania și Polonia, au hotărât să stabilească un grup de lucru care uh, își va demara reuniunile în luna februarie și vor încerca să găsească o soluție pentru a nu um, uh, aduce atingere posibilității de dezvoltare a acestor porturi. Deci, putem să facem o comunicare mai Uh, detaliată asupra tuturor celorlalte aspecte. Am fi bucuroși dacă ați consacra o zi întreagă uh, proiectului Nord Stream, pentru că este un subiect de larg interes și este o, o avantpremieră. Vor exista și alte asemenea dezbateri uh, pentru celelalte proiecte similare, precum Nabucco și așa mai departe. Este imposibil pentru fiecare din aceste proiecte să avem dezbateri similare. Președinta, mulțumim reprezentantului Comisiei. Într-adevăr, a fost o dezbatere interesantă. Și eu îmi permit să anunț deja că la următoarea reuniune a coordonatorilor eu am să abordez acest subiect și anume ce atitudine trebuie să avem uh, relativ la niște rapoarte care au fost deja adoptate de Parlamentul European, rapoarte de inițiativă din partea Comisiei de Petiții și cărora nu li s-a dat o urmare, nu li s-a dat un follow-up. Deci ar fi poate uh, binevenit dacă am reflecta un pic as, asupra un, unui asemenea scenariu. Acum, încă o dată, vă rog frumos să respe- îi respectăm pe cetățeni și, prin urmare, să ne limităm timpul de vorbire. Avem un număr mare de petiții înscrise la ordinul de cuvânt, avem și mai mulți petiționari prezenți în sală și trebuie să le dăm cuvântul. Deci acum dau trei minute pentru petiționarii care vor lua cuvântul și un minut pentru colegii care vor vrea apoi să ia cuvântul ca să reacționeze la diferitele petiții, pentru că altfel nu vom reuși să terminăm la timp. Trec imediat la petiția de numărul 16 și îi dau cuvântul doamnei Irene Rogovska, spune doamna președintă, dar În locul doamnei Rogovska vorbește doamna Vajnevski, se pare. Doamna președinte, noi suntem autorii petiției numărul 46 depuse în februarie anul uh, trecut. Reprezint comunitatea regiunii uh, mele mm, și o uh, organizația Opriți Mina de Suprafață pentru că în zona noastră se planifică deschiderea unei uh, mine de suprafață Până uh, de curând, uh, în zona respectivă a fost prezentă o unitate a armatei sovietice și de uh, autoritățile poloneze nu au putut să construiască această mină. Însă, după plecarea armatei sovietice, avem ocazia să dezvoltăm această regiune din punct de vedere economic. Suntem acum membri ai Uniunii Europene și în calitate de cetățeni europeni europeni putem să ne apărăm drepturile. Folosim această posibilitate acum pentru că dorim să prindem din urmă țările dezvoltate. În această regiune locuită de zeci de mii de oameni se uh, planific uh, construirea unei mine de lignit la suprafață, însă între timp, uh, din 1978, de când datează aceste planuri, populația regiunii a crescut foarte mult, uh, s-a dezvoltat infrastructura, ne-am dezvoltat comunitatea folosind resurse proprii și cofinanțare din partea Uniunii Europene. Exploatarea aceasta de lignit ar însemna construirea ultimei mine de suprafață din uh, Polonia, dacă nu din Europa. Noi nu putem fi siguri că Noi nu uh, am primit niciun răspuns din partea autorităților, autorităților poloneze. Am desfășurat un referendum regional uh, prin care am uh, cerut uh, stoparea acestui proiect, însă acest lucru nu a fost luat în considerație. Amenințarea construcției acestei mine este încă reală. Uh, Mm, deși 95% dintre cei care au participat la referendum s-au pronunțat împotriva uh, construcției acestei mine de suprafață. Îmi cer scuze, dar trebuie să vă atrag atenția asupra timpului. Da, ei bine, am ajuns uh, să ne apărăm uh, uh, drepturile aici, în uh, Parlamentul European. Credem că petiția noastră este una uh, urgentă pentru că uh, lucrurile uh, se desfășoară cu repeziciune în regiunea noastră și rugăm uh, Parlamentul să ia măsuri, de exemplu, prin trimiterea unei uh, misiuni în uh, uh zona uh, vizată. Uh, și de a încerca să um, obligați guvernul polonez să țină seama de părerea cetățenilor săi. Mulțumesc. Sperăm că prezentările următoare vor fi la fel de succinte. Not this one. Pani Przewodnicząca, Państwo, Panowie i Panie. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, în numele grupului de ecologiști pe care îl reprezint, aș dori să vă prezint evaluarea pagubelor de mediu pe care le presupune această mină, această mină de suprafață, așa cum este ea planificată. În primul rând, două observații cu caracter general. Mina respectivă este planificată să fie construită, însă există și alte posibilități, alte alternative despre care nu s-a discutat nimic. Apoi, în ciuda existenței uh, unei regiuni miniere tradiționale, în regiune, deci niciodată nu s-a făcut un studiu clar de impact asupra mediului. E vorba aici de o mină foarte mare, 100, mai mult de 100 de metri, kilometri pătrați, așa cum se preconizează. Și până la urmă va afecta o zonă de peste 300 de kilometri uh, pătrați, uh, inclusiv ape de suprafață. Vedeți, ați văzut pe planșă ce este marcat cu albastru. Noi ne așteptăm ca această mină și punerea ei în exploatare în următorul secol vor afecta substanțial mediul înconjurător și, de asemenea, culoarele care sunt stabilite deja între diferite situri naturale de excepție care sunt deja protejate în cadrul Natura 2000 și a directivei uh, Habitat. Cu siguranță, unul dintre aceste situri va fi sacrificat. E vorba apoi de două coridoare forestiere care, cum vă spuneam, conectează, pun în legătură aceste zone protejate. E vorba de un potențial, un uh, complex forestier care ar putea să aibă un potențial extraordinar Uh, pentru petrecerea timpului limper, liber. De asemenea, lacuri sunt afectate și anumite râuri pot să fie de asemenea afectate prin schimbarea cursului. Vedeți aici care sunt coridoarele de mediu care merg din Germania spre Polonia. Și pe următoarea planșă puteți să identificați care sunt exact aceste uh, zone protejate uh, și vedeți că unele țin de legislația poloneză, altele sunt protejate prin programul Natura 2000. Aici vedeți de asemenea faptul că acele coridoare forestiere sunt pur și simplu distruse de acest proiect și se preconizează a se săpa un crater 200 de metri adâncime. Aici vedeți partea sudică a minei, care practic ar înghiți o mare parte din zona silvicolă, care, este, care mărginește zone uh, urbane dens populate. Și deci zone forestiere care ar fi sacrificate și acestea. De asemenea, se duce la pierderea mai multor uh, cuiburi de păsări, zeci de mii, care deci uh, sunt în zonă, precum și se știe că este vorba de o zonă tradițională pentru uh, păsările din zonele maritime. Ce dorim să spunem noi? Conform datelor pe care le deținem în ce privește impactul de mediu, putem să spunem că costurile respective Uh, produse deci, de o asemenea mină ar fi mult prea ridicate ca proiectul să poată să fie sigur din punctul de vedere al mediului. Și cu siguranță un astfel de proiect ar pune în pericol existența însăși a multor specii, precum și ar perturba migrația acestor păsări dinspre Germania spre Polonia, deci de la vest la est. Putem să spunem, deci, că un uh, astfel de proiect ar trebui să fie un să fie anticipat sau să fie, nu fie demarat înainte de să se face un studiu aprofundat multidisciplinar asupra impactului de mediu. De-abia pe baza acestui studiu preliminar ar fi ar trebui să se pregătească și studiul de impact propriu-zis. În orice caz, studiul uh, care a fost deja efectuat este bazat pe date incomplete. Și asta uh, înseamnă că se dă undă verde unui proiect care n-ar trebui să primească această undă verde. Mulțumesc foarte mult. Dăm cuvântul Comisiei, doamna Kozovska. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. E bine, așa cum a spus uh, și doamna Rogovska în petiția sa, noi am făcut apel la comisie pentru a încheta acest caz. Și deci am avut ocazia, în comunicările noastre precedente, să analizăm care este reacția autorităților poloneze, însă trebuie să spun din capul locului că aici este vorba de construcția unei mine la cer deschis sau de suprafață în sudul Sileziei, care încă nu i s-a acordat niciun fel de autorizație până acum. Practic, uh, petiționarii și a exprimat îndoieli și rezerve uh, în lumina strategiei poloneze pentru energie de până în 2030, care vizează direct protecția sitului minier de lignit, care nu ar trebui să fie afectat de viitoarea politică energetică. energetică exploatarea acestui uh, sit minier ar afecta cu siguranță um, zone protejate în cadrul Natura 2000 și dacă e să ne gândim la această strategie energetică pentru Polonia, aceasta este legată de două directive europene, practic. Prima se referă la uh, evaluarea de mediu a anumitor proiecte și a doua este tocmai directiva privind habitatul, deci protecția faunei și florei. În acest sens, uh, Comisia a cerut informații din partea autorităților poloneze care au fost apoi analizate. Conform versiunii autorităților poloneze, strategia energetică a Poloniei presupune un studiu de impact asupra mediului care uh, rezultă din consultări publice. Trebuie să mai menționez un lucru și anume că această strategie energetică a Polon Poloniei, care vizează orizontul anului 2030, este un document strategic pe termen lung care ne spune cum va arăta politica energetică în Polonia în viitor. Ea nu se ocupă de proiecte specifice și din punct de vedere strict al legislației poloneze, un astfel de proiect ar trebui să fie inclus în proiectele de amenajare a teritoriului regionale. E bine, aceste proiecte de amenajare a teritoriului trebuie să fie conforme cu transpunerea directivelor pe care tocmai le-am menționat. Așa cum am mai spus, noi analizăm documentul strategic respectiv sau l-am analizat și l-am comparat cu ce aveam noi ca date și nu am putut să concluzionăm cum că directiva respectivă în, uh, privind studiul de impact ar fi uh, încălcată. În ce privește directiva Habitat, acolo la articolul 6 se spune că orice proiect care avea un impact negativ asupra unui uh, sit Natura 2000 trebuie să fie evaluat în acest sens. Conform datelor furnizate de guvernul polonez, depozile, depozitile de, lig, de lignit de acolo, din acea regiune, nu vor fi epuizate până în 2030. Așa că, conform datelor furnizate de partea poloneză, nu se poate aproba nimic la nivel local, de exemplu, plan de amenajare a teritoriului, care ar putea să ducă la exploatarea zăcământului de lignit din regiunea respectivă. Acesta este răspunsul nostru. Mulțumesc foarte mult! Colasca. Continuăm dezbaterea colega Colasca. <clears throat> da. Ne ocupăm de un de un caz foarte interesant, pentru că e vorba de investiții care se preconizează peste 20 de ani și nu știm dacă aceste investiții vor continua sau nu. Și din punct de vedere al planului strategic, nici aici lucrurile nu sunt clare. Guvernul polonez spune că această hotărâre va trebui totuși să fie luată. Se pun însă noi întrebări. E vorba, deci, de o incertitudine generală. Guvernul polonez nu știe el însuși dacă vor exista mijloace financiare suficiente, dacă conceptul și strategia se vor modifica în continuare. Ei nu știu care ar putea să fie obstacolele care s-ar pune în cale dezvoltării acestei regiuni și toate acestea aduc prejudicii cetățenilor, pentru că toate proiectele de, de investiții sunt blocate până una alta. Asta este problema și cred că de aceea trebuie să sprijinim această petiție. Mulțumesc! Doamna Geringer, mulțumesc foarte mult! Vreau să cer uh, sau să întreb comisia de ce acceptă, guvernele, acceptă argumentele guvernului fără niciun fel de rezervă? Cred că, um, așa cum autoritățile poloneze sunt parte din acest uh, dosar, trebuie să ascultăm toate părțile, inclusiv cetățenii care știți că au organizat un referendum în, referendum în regiune și 95% dintre cetățeni au răspuns nu nu doresc această mină la cer deschis. Practic, trebuie să vă închipuiți puțin scara la care se preconizează acest proiect. Este vorba despre mina de, cea mai mare din Europa, mina de suprafață. Deci nu e vorba de un proiect oarecare. Dragi colegi, dacă 95% dintre cetățeni sunt împotriva acestei regiuni, dar ei își doresc dezvoltarea propriei regiuni de bună seamă, este clar că trebuie luat în calcul și alte alterna și alternative de dezvoltare. Și este clar că până una alta nimănui nu-i pasă de rezultatele acestui referendum și uh, fiecare este pe pozițiile sale. În concluzie am o întrebare suplimentară pentru că timpul ne presează Aș dori să-l întreb pe domnul profesor care este opinia dânsului ceea ce privește studiul de impact efectuat de autoritățile poloneze. Care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește consultările publice pe marginea strategiei energetice? Mulțumesc foarte mult. Se întâmplă că sunt membru al Parlamentului European, spune domnul Lubitski, și chiar și provin din regiunea vizată. Practic, este vorba aici de cel mai mare zăcământ de lignit din lume. Deci e vorba de un proiect pe scară foarte mare, care nu numai că va afecta foarte mult mediul, dar va și constitui uh, o sursă de emisii de dioxid de carbon foarte, foarte mare. Știm foarte bine că Uniunea Europeană, Polonia, dorește limitarea acestor emisii, reducerea emisiilor. După părerea noastră, consultările publice nu au fost efectuate așa cum trebuie. Ele ar trebui să fie repetate, reorganizate și este clar că autorii petiției au un argument în acest sens. Apoi, în ceea ce privește um, intențiile autorităților, practic, nu trebuie să se dea unde verde, nici să se adopte acte legislative care ar putea să uh, ducă la dezvoltarea minei acolo. Este clar că în, în acest moment legislația prevede că nu poți să construiești nimic acolo în afară de această instalație de uh, exploatare minieră. Este clar că petiția trebuie să fie sprijinită, acceptată, să cerem guvernului să repete consultările și să nu uite nicio clipă aspectele de mediu și aceasta pe termen lung. Vă mulțumesc. Domnul Boștinaru, în primul rând, uh, pentru mine este clar că această petiție trebuie să rămână deschisă. Apoi, având în vedere scara la care se preconizează acest proiect, poate cea mai substanțială din Europa, am, aș sugera ca noi, Comisia PETI, să trimitem o scrisoare guvernului polonez cerându-i informații suplimentare legate de strategia sa și de implementarea acesteia modalitățile de implementare, pentru că apar foarte multe lacune în informațiile de care dispunem astăzi. Apoi, având în vedere că este un proiect atât de mare, ne trebuie o abordare integrată. În lipsa acesteia punem în pericol tot ce înseamnă biodiversitate, habitat și multe, multe alte aspecte. Și apoi vreau să întreb pe cei doi petiționari în ceea ce privește impactul social câte locuri de muncă ar putea fi create, dar și ce se, ne, la ce ne putem aștepta ca și catastrofă în mediu. Este clar că domnul profesor ne-a spus că vorbim de lucruri de, pe scară foarte, foarte mare. Și este clar că ne gândim la un termen lung, însă chiar și acum, în, la începutul acestei etape, avem nevoie de reacție, avem nevoie să cerem guvernului polonez să fie foarte atent uh, la aceste aspecte, pentru că cu un astfel de proiect nu poți să-ți permiți să te gândești numai la bani. O astfel de abordare strict financiară nu se potrivește cu un astfel de, de proiect. Uh, uh, mulțumesc colegului Boștinaru. Vreau să dau cuvântul reprezentantei comisiei, dar nu mai mult de un minut, dacă poate să răspunde acum la întrebări. Wielkim scruce. Foarte pe scurt, doamnă președinte. În primul rând, s-au făcut aici auzite glasuri în ceea ce privește autoritățile poloneze și reacția acestora. Din partea Comisiei pot să vă dau asigurări că noi urmărim cu atenție conformitatea acestui proiect cu legislația de mediu a UE. Și în ceea ce privește modul în care s-au desfășurat consultările publice, din ce știm noi, nu putem să spunem că această uh, afirmație ar fi adevărată. Aceste evaluări se bazează numai pe baza reacției autorităților poloneze, ci și pe baza propriilor rapoarte pe care noi le-am primit. Practic, în timpul consultorilor publice s-au emis mai multe comentarii și avize și uh, trebuie să vă spun că autoritățile uh, nu sunt obligate să includă tot ce s-a spus în timpul acestor discuții în strategia lor. Ei doar sunt obligați să organizeze aceste consultări publice. Dar dacă se consideră că nu e bine, atunci vom face din nou acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru răspuns. Acum dau cuvântul timp de un minut uh, primarului. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să vă spun că că autoritățile locale pe care le reprezint au primit în numele celor 45.000 de cetățeni o serie de fonduri de la Uniunea Europeană inclusiv bani pentru proiecte de sănătate a populației, cum ar fi policlinici și așa mai departe, pentru că noi suntem înconjurați de zăcăminte de lignit. Și mai avem și alte proiecte de, din bani regionali pentru educație, pentru construirea de creșe, pentru combaterea excluziunii sociale și, bineînțeles, și policlinici și clinici. De asemenea, proiecte care încurajează dezvoltarea culturală a zonelor rurale, precum și furnizarea de servicii în aceleași zone rurale, apoi uh, uzine de purific, uh, epurare a apei. E vorba aici de foarte mulți bani de la Uniunea Europeană tocmai pentru epurarea apei, de exemplu. E bine, e vorba de proiecte care au loc sau sunt desfășoară exact în regiunile în care se preconizează deschiderea acestei mine, iar noul sistem de epurare a apei va fi practic distrus astfel. Vă mulțumesc, doamna președintă. Dezbaterea ne arată că există o dorință unanimă de a lăsa această petiție deschisă și de a obține mai multe informații pentru a putea face un schimb de corespondență, un schimb de informații cu autoritățile din Polonia și pentru a ne asigura că dorințele cetățenilor vor fi respectate. Se spune că au fost organizate consultări ale publicului, dar nu știm uh, în ce circumstanțe și care au fost exact rezultatele, deci vrem mai multe detalii despre aceste consultări publice și, de asemenea, vrem mai multe detalii despre acest document uh, strategic de dezvoltare în domeniul energiei al Poloniei. Și sperăm să găsim și noi răspunsuri mai multe după ce vom fi primit aceste informații. Și ne dorim ca și Comisia Executivă să solicite aceste informații. Vă mulțumesc! Trecem acum la următoarea petiție de la punctul 17 Petiționarul nu este prezent, de aceea dau cuvântul imediat reprezentantului comisiei ca să ne spună care este poziția dumnealor. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, voi fi succint, nu, în ultimul rând pentru a da curs uh, dorinței dumneavoastră de a fi niște vorbitori uh, disciplinați. Petiția de față vizează stația de epurare a apelor reziduale din orașul Bezier în Franța, care cauzează pagube vecinătății, inclusiv uh, din cauza zgomotului, a insectelor și așa mai departe. Practic, această petiție a fost depusă de o mică comunitate urbană care ne explică care este situația. Comisia înțelege pe deplin uh, gravitatea situației. Ei bine, la trei săptămâni de la depunerea petiției, autoritățile de resort din uh, Franța au răspuns. Și aceasta pentru a uh, sublinia faptul că acest proiect din Bezie este legat de alte proiecte din zonă care vizează epurarea apei. E vorba de instalații care, după cum v-am spus, produc o serie de neplăceri. Apoi, este clar că o astfel de modificare a instalațiilor care este preconizată trebuie să fie precedată de un studiu de impact, impact și cetățenii au dreptul de a fi informați și de a fi implicați în tot ce înseamnă luarea de decizie uh, de hotăr luarea hotărârilor de către autoritățile respective, înainte ca autorizațiile să fie acordate. Autoritățile responsabile din Franța trebuie să respecte legislația în ceea ce privește informarea, implicarea publicului și studiul de impact în general. Comisia a dorit să verifice dacă petiția poate să fie interpretată uh, în sensul uh, poluării apelor uh, în urma unei instalații defectuoase din Sauvignon și pot să vă uh, confirm că în ceea ce privește tratarea apelor, cele două fabrici sau uzine de a apelor funcționează satisfăcător. Vă mulțumesc foarte mult. Eh, Vă mulțumesc. Dorește altcineva să ia cuvântul? Domnul Bulă. Da, doamnă președintă. Tocmai am sosit și nu am ascultat începutul intervenției comisiei, dar am senzația că e un răspuns de iezuit. Spune că trebuie să se aplice dreptul. Legislația franceză în domeniu este foarte riguroasă, de altfel, dar nu s-a făcut o analiză ca să știm dacă autorizația a fost emisă, dacă s-a făcut o evaluare de impact ca să se vadă dacă nu există vreo sursă de poluare, poluare cum vor fi uh, gestionate deșeurile rezultate din tratarea apelor uzate sunt deja numai câteva întrebări care îmi vin în minte, chiar dacă nu am avut timp să parcurg toate documentele, deci, uh, cum spuneam, legislația franceză este riguroasă, dar eu nu am senzația că am primit din partea comisiei un răspuns care uh, să conțină toate garanțiile de care am avea nevoie. Președinta, da, sunt de acord cu observațiile dumneavoastră, nici eu nu sunt mulțumită de răspunsul comisiei, deoarece Autoritățile franceze au spus că vor extinde această stație de capacitatea acestei stații de epurare a apelor, ceea ce de fapt dovedește faptul că ea nu funcționează bine și trebuie uh, modificată. Avem așadar datoria de a uh, incita autoritățile locale să răspundă la solicitările cetățenilor și vom trimite o scrisoare către respectivele autorități. Cred că asta era și dorința colegului francez care a intervenit. Deci vom trimite o scrisoare către autoritățile locale ca să, le, să ne spună uh, cât timp le va trebui pentru a demara aceste lucrări de extindere a, a capacității a stației de epurare. Și de asemenea cerem Comisiei Executive să uh, intervină și să uh, monitorize, monitorizeze mai de aproape ce uh, se întâmplă la fața locului. Eu am senzația că comisia s-a achitat de această sarcină în cazul de față, căci nu mi se pare că a avut atitudinea cea mai adecvată. Deci lăsăm petiția deschisă și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, numărul 18 și dau imediat cuvântul petiționarului, domnul Akanson. Thank you. Mulțumesc. Stimați uh, membrii ai Comisiei, mulțumesc pentru invitația de a veni să-mi prezint cazul aici în fața dumneavoastră. Societatea Daneză pentru Conservarea Naturii este o organizație privată, avem 135.000 de membri și reprezentăm a, și aici prezenți astăzi sunt directorul acestei organizații și uh, directorul pentru uh, politici, uh, directorul executiv al acestei organizații. În Danemarca, în multe situri Natura 2000 se practică pescuitul scoicilor prin dragarea fundului mării, și astfel se distrug multe specii uh, pe care uh, dorim să le și protejăm. Acest lucru contravine Convenției pentru uh, Habitat și de aceea noi am depus o plângere la Comisia Europeană pentru a retrage autorizațiile de pescuit prin dragare pe fund unui număr de două companii care practică acest tip de pescuit de scoici în două locuri protejate Natura 2000. Credem că o alternativă sustenabilă ar fi uh, uh, fermele de scoici, o uh, practică mult mai uh, puțin invazivă. Trebuie să ne asigurăm că autoritățile daneze desfășoară uh, studii de impact uh, corecte în cazul uh, acestor zone protejate din uh, cadrul uh, Natura 2000. Curtea Europeană de Justiție a uh, hotărât că trebuie hotărât uh, că trebuie demonstrat dincolo de orice îndoială că activitățile desfășurate în siturile Natura 2000 nu aduc în niciun fel atingere mediului. Uh, Credem că studiile făcute până acum nu au ținut uh, cont de uh, um, faptul că aceste practici sunt foarte dăunătoare și nu s-au asigurat că uh, siturile respective vor fi suficient protejate. De aceea, avem opinii științifice care trebuie respectate de către autoritățile publice. În Danemarca există Însă, uh, în Danemarca există tendința de a ignora aceste uh, studii științifice și de a se forța puțin uh, emiterea de autorizații avem un dialog cu uh, membrii cabinetului, dar nu am ajuns încă la niciun rezultat și de aceea astăzi venim în fața comisiei cu această uh, petiție. Noi credem că este important să ne asigurăm că administrarea siturilor Natura 2000 din Danemarca trebuie să țină cont de obligațiile din uh, directivele privind uh, mediul, mai ales în ceea ce privește tehnica pescuitului prin dragare. Uh, Comisia a luat foarte în serios uh, petiția noastră și a trimis Marce o scrisoare oficială în octombrie 2010. Suntem uh, mulțumiți să vedem că această comisie a uh, preluat de asemenea petiția noastră. Faptul că acest caz a ajuns în atenția autorităților europene are deja efecte pozitive. Din 2000 8 s-au făcut progrese semnificative în ceea ce privește emiterea de autorizații. Este clar faptul că tehnica uh, de pescuit prin tragare pe fund este foarte dăunătoare. Acest, această practică nu poate uh, continua uh, conform tuturor studiilor de evaluare, însă această tehnică a continuat să fie folosită și în 2009 și în 2010 iar uh, siturile Natura 2000 suferă din punct de vedere al protecției mediului. Guvernul danez uh, spune acum că nu s-au stabilit obiective pentru aceste situri Natura 2000, dar acest lucru este doar o ocolire a adevărului, pentru că din uh, Articolul 6 al directivei pentru uh, mediu reiese foarte clar că uh, metoda de pescuit prin dragare pe fund este permisă numai atunci când nu există o alternativă reală. Însă acesta nu este un argument uh, care să stea în picioare. Autoritățile daneze încearcă să spună că uh, Există doar uh, amenințări potențiale asupra acestor uh, situri. V-ați uh, epuizat timpul, uh, îmi cer scuze, spune doamna președinte. Per la Comisiune, eh, Susan... În numele Comisiei, Susan Vega Pitare, acum cuvântul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, acest uh, caz a debutat în 2008 printr-o plângere din partea societății daneze pentru conservarea naturii în legătură cu aceste situri Natura 2000 și autorizațiile pentru dragare pe fund. Autoritățile daneze au uh, continuat să autorizeze această tehnică de pescuit în 2009 și în 2010. Inițial uh, s-a susținut că evaluarea de impact uh, de, uh, elaborată de autoritățile daneze nu ar ducea atingere obligațiilor ce decurg din articolul 6 al directivei privind mediul. S-a spus că există dificultăți, există erori, există concluzii contradictorii în, acest, în această evaluare de impact. Așa cum am mai auzit astăzi, prevederile articolului 6 din directiva Habitat cere fiecărui stat membru să elaboreze un studiu bine uh, fundamentat în legătură cu uh, impactul de mediu asupra siturilor Natura 2000. În uh, cazul acestor situri despre care vorbim astăzi, s-a spus că există condiții specifice care uh, permit acordarea autorizațiilor. Am luat legătura cu autoritățile daneze, s-a, cerut documentație și uh, informații suplimentare, așa cum am mai uh, informat această comisie în 2009. În a doua comunicare, în 2010, Comisia a indicat că examinarea acestor evaluări de impact pe baza cărora se acordă autorizație, autorizații lasă uh, Comisia fără uh, mijloace de acțiune. În ceea ce privește evaluarea efectelor cumulative, în ceea ce privește evaluarea activităților de pescuit în raport cu obiectivele de conservare ale acestor situri și în ceea ce privește luarea în considerare a celor mai bune uh, evaluări științifice. Se pare că aceste evaluări duc la concluzia că nu se respectă obiectivele uh, articolului 6 și Comisia consideră că nu ar fi trebuit autorizat pescuitul prin dragare pe fundul mării. De aceea Comisia a decis pe 28 octombrie anul trecut să trimită o scrisoare oficială Danemarcei. Scrisoarea a fost transmisă pe 29 octombrie. Danemarca a răspuns înainte de Crăciun, pe 21 decembrie anul trecut, iar Comisia în prezent analizează acest răspuns. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamna Aucon. Vă mulțumesc. Mai întâi vreau să spun că este deosebit de important că discutăm la Comisia de Petiții despre un asemenea subiect. Vorbim despre spiritul nostru de deschidere. Dacă vrem să dăm dovadă de spirit de deschidere, trebuie să îi lăsăm pe cetățeni să se implice în toate domeniile și mai ales în apărarea mediului, în apărarea naturii. Pentru că dacă nu putem să implicăm pe cetățeni în apărarea mediului, atunci mm, o să dăm greș în tot ceea ce ne propunem noi. Guvernul din Danemarca, de exemplu, este foarte mândru de el. Spune că suntem cei mai buni, noi nu facem nicio greșeală, noi ne apărăm foarte bine natura și mediul înconjurător, dar iată dovada contrarului. De aceea vreau să întreb Comisia, de ce noi nu putem avea acces la documente, documentele care v-au fost transmise de către autoritățile daneze. Eu nu văd nicio scuză serioasă pentru care, de exemplu, nu, pu- nu poate să ni se comunice, comunice și nouă o copie a acestei scrisori trimise în octombrie de comisie, precum și o copie a răspunsului guvernului danez. Eu vreau să știu exact ce se întâmplă în țara mea. Vreau să știu care sunt motivele adevărate care justifică aceast, aceste autorizații transparența în Uniunea Europeană este în joc. Uneori parcă uităm acest lucru. Trebuie să ni se dea acces la aceste documente. Și atunci vreau să cer cu insistență Comisiei Europene să pună capăt acestui, acestui tip de comunicare în secret. Reprezentanții acestei asociații ni s-au adresat nouă tocmai pentru că au încredere în spiritul nostru de deschidere. Mai sunt și alte situri Natura 2000 unde se practică recoltarea midiilor prin dragare și trebuie să le evocăm și pe acestea. Domnul Boștinaru. Mai întâi, salut atitudinea Comisiei Europene. Măcar o dată sunt convins de faptul că Comisia a făcut ce trebuia, a transmis mesajul cuvenit guvernului danez și pătița așadar trebuie să rămână deschisă până când nu se rezolvă problema. O ultimă observație. De ce această lipsă de transparență? Pentru că nu e vorba de drepturi de proprietate intelectuală, nu e vorba despre nu știu ce proiect uh, foarte secret pentru o armă de uh, tehnologie uh, avansată aceste documente ar trebui să fie publice. Și nu înțeleg de ce guvernul danez ține la acest la păstrarea secretului în ce privește aceste documente, ca și cum i-ar fi frică să nu-i fie atins prestigiul. Domnul Iar. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Și eu cred că petiția trebuie să rămână deschisă până când primim răspunsul definitiv al Comisiei Europene. Și ca de obicei, e o problemă spinoasă această lipsă de transparență, pentru că întotdeauna apar susceptibilități. Trebuie să avem acces la toate datele disponibile pentru a întări încrederea. Când anumite lucruri sunt trecute sub tăcere, se creează obstacole suplimentare. Comisia noastră, Comisia Europeană, poate să lucreze într-un climat de mai mare transparență și atunci sperăm să ne poată comunica și nouă copiile acestor documente. În fosta Republică Democrată a Germaniei exista această cultură a secretului și sperăm că ea să nu fie continuată și aici. Mulțumesc, spune doamna președintă. Acum dau cuvântul reprezentantului comisiei, reprezentante comisiei, mă scuzați, și o rog să ne furnizeze și nouă această documentație pe care au cerut-o toți colegii. Vrem și noi să o examinăm. Vă dau cuvântul. Thank you, Madam Chairman. Uh, my name is Lynn Cashman. Mulțumesc, doamna președinte. Numele meu e Lynn Cashman. Lucrez în uh, serviciul juridic uh, însărcinat cu Uh, procedurile de încălcare de care colega mea a amintit. În ceea ce privește preocupările legate de transparență în relația cu schimburile de informații între Comisie și Danemarca, Comisia este obligată de Uh, regulamentele privind accesul la documente adoptat de către Consiliu și Parlament în 2001 este regulament, regulamentul 1049 și în baza acestuia Comisia în principiu acordă acces la documente la cerere, dar această prevedere privind accesul este mm, supusă unui număr de excepții, iar una dintre excepții se leagă de situația în care comisia este implicată într-o anchetă sau într-o procedură de încălcare cu un stat membru. În acest uh, caz, Comisia trebuie să țină seama de posibilitatea ca statul membru cu care dorim să ajungem la o înțelegere amiabilă, Deci, în acest caz, Comisia nu are voie să dezvăluie documente care uh, pot avea un rol în uh, reglementarea unei dispute. Asta se spune în acest regulament uh, adoptat de Consiliu și Parlament. Ce pot să vă spun acum este că, odată ce disputa se încheie, Comisia poate face publice toate documentele care au fost uh, comunicate de o parte și de alta. Deci aceste documente pot fi comunicate odată ce disputa va fi rezolvată. Mulțumesc, doamna președinte. Colega Ocan, però non vorrei... Doamna Ocan, vă dau cuvântul, dar vă rog să nu redeschideți dezbaterea. Numai dacă doriți să faceți o precizare. Intervenție fără microfon. question to the commission. Am o întrebare pentru comisie. Dacă guvernul danez acceptă, atunci cred că și noastră puteți să acceptați uh, acestor documente, pentru că în cazul argumentelor pe care le avem uh, acum la dispoziție nu putem uh, lua nicio hotărâre. Dar Dacă guvernul danez deci, spune că poate uh, să le dea uh, acces la documente, dumneavoastră nu ne puteți uh, refuza acest acces. Pentru că toată lumea ar avea numai de câștigat. Una risposta. Un răspuns scurt din partea Comisiei? Well, după cum înțeleg eu lucrurile, în prezent, accesul nu există în acest moment și asta este problema care s-a pus aici. Dacă guvernul danez spune comisiei că dorește să facă aceste documente deschise, atunci se schimbă situația. Însă deocamdată noi nu putem face acest lucru. Foarte bine. Un răspuns precis. Petiționarii mai doresc să spună ceva? Un minut? <clears throat> Vi håber, øh, nej, jeg vil gerne starte med at svare. Aș vrea să încep prin a răspunde întrebării doamnei Auken. Știm oare că există și alte situri Natura 2000 unde se întâmplă acest lucru? Da, e bine știm. <clears throat> Au fost acordate și în alte regiuni permise de dragare pentru uh, Midi și mai sunt și alte regiuni în care sunt uh, în curs de acordare astfel de autorizații. Sperăm că interesul acestei comisii, în uh, cazul nostru, va uh, contribui la crearea unui, unei voințe politice împotriva acestui, acestei tehnici de pescuit. Sperăm că nu vor exista nici uh, pe viitor uh, discrepanțe în uh, felul în care sunt tratate aceste situri NATO 2000 de la un stat membru la altul și este treaba Comisiei să se asigure că se ia o decizie corectă în acest caz. Pentru că altfel numai Curtea Europeană de Justiție poate obliga guvernul danez să ia măsuri. Vă mulțumim, o să urmărim petiția care va rămâne deschisă, așa cum au cerut și colegii. Asta cu atât mai mult cu cât așteptăm mai multe răspunsuri și vom vedea dacă guvernul danez ne va da acces la acele documente care deocamdată sunt confidențiale. Vă mulțumesc tuturor, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, numărul 19, unde vom discuta despre misiunea de anchetă care a avut loc în Austria și îi dau cuvântul colegului Viland pentru care să ne prezintă un scurt rezumat. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, permiteți-mi să profit de această ocazie pentru a vă spune... <clears throat> Este important ca noi, la Parlamentul European, să facem ce avem de făcut și să nu răutățim situația. E vorba de o petiție din decembrie 2007, data la care a fost depusă și ne-a uh, numai... Comisia a răspuns de-abia în iulie 2008. Este inacceptabil acest lucru. În toamnă Uh, noi uh, de-abia atunci uh, am văzut cum stă situația și anotimpurile sunt importante. Sunt importante în aceste regiuni pentru că de-abia în decembrie 2008 a căzut zăpada, nu puteam să facem nimic, după aia în 2009 au venit alegerile în Austria, iarăși n-am putut să facem nimic și n-am putut să avem din partea Parlamentului un aviz și o expertiză. Deci trebuie să ne asigurăm că misiunile noastre de anchetă se desfășoară la momentul oportun, adică vara. Și nu trebuie nici ca un ciclu electoral să ne împiedice să facem astfel de misiuni de anchetă. Au avut loc multe dezbateri în ce privește plângerile evocate aici și Parlamentul European nu poate să fie un judecător și un arbitru pentru toate hotărârile politice care există sunt multe hotărâri care trebuie să fie luate la nivel local. Vorba aici, de exemplu, de acele valori limită. Valori limită care prevăd că, se prevede că dacă se depășesc aceste praguri, Comisia trebuie să uh, se asigure că există un studiu de impact. Este obligatoriu acest lucru. Comisia a dat o interpretare foarte strictă a acestor praguri sau valori limită, uh, după care, în urma cărora se poate declanșa uh, studiul respectiv. Ei bine, această interpretare strictă ne duce la o situație în care, dacă proiectul este controversat și mai ales dacă este de amploare destul de mare, atunci, sigur, Uh, e nevoie să se desfășoare un studiu de impact. Aceste limite, aceste praguri vizate de legislatori erau de 20 de hectare. Apoi s-a trecut la 10 hectare. Problema care se pune este dacă s-au depășit acele faimoase 20 de hectare. Promotorii proiectului susținuseră că aceste 20 de hectare nu fuseseră depășite pentru că era vorba de 18,4 hectare, deci nu mai mult de 20 de hectare. Ei bine, <clears throat> practic, având în vedere aceste lucruri, trebuie să existe un schimb de vedere, de vederi și un dialog, adică trebuie să știm dacă această suprafață este un subiect de dispută sau nu. Și pot să vă dau un exemplu destul de elogvent. Cum ne putem închipui că mergem în vizită fără să vizităm situl respectiv? Ar fi absurd, nu-i așa? Practic, e vorba aici de domeniul schiabil Melau, care Uh, are un anumit specific în ceea ce privește, să zicem, locurile de parcare. Există o anumită dimensionare a acestora în funcție de numărul de vizitatori care este preconizat. Practic, s-a luat o situație în prezent cu un număr de vizitatori uh, în scădere și nu s-a uh, făcut nimic pentru a anticipa eventual o creștere a acestora. Deci, nu s-a ținut cont și pe bază de date eronate s-au făcut niște estimări care nu țin cont de evoluțiile ulterioare. Este clar că situația cu domeniul schiabil este una destul de delicată. Ne punem întrebarea dacă este nevoie de un studiu de impact aici. Nu este sigur. Ă, există interpretări și noi putem să ne alăturăm interpretării autorităților locale sau, din potrivă, să ne opunem acesteia. Dar, în general, practic, trebuie să ne asigurăm că statele membre trebuie să facă o evaluare a situației din punct de vedere juridic pentru a înlătura orice fel de suspiciuni și controverse. Dar, Cred că am ajuns la limita atribuțiilor noastre ca și comisie parlamentară. Cum v-am spus, noi nu suntem judecători și arbitru. Eu vreau să vă spun că și în ceea ce privește construcțiile și autorizațiile de construcție, și aici lucrurile sunt foarte complicate. și pentru a dărâma o construcție deja ridicată, trebuie deplinite anumite condiții. În această regiune, populația trebuie să fie implicată în studiul respectiv? Asta este foarte clar. Și vreau să vă spun că nu toată lumea are aceleași interese în regiunea respectivă. De exemplu, la Melau uh, scade numărul turiștilor și acolo se dorește să existe o conectare cu uh, partea, să zicem, superioară a domeniului schiabil. Însă, în cealaltă zonă, la Damuls, entuziasmul este mult mai mic pentru o astfel de inițiativă. Dar, dacă se preconizează aceste conectare, conexiune cu hotelurile și având în vedere numărul de locuri de cazare disponibil dacă se dorește să se primească mai mulți turiști în zonă, este clar că este necesar să se accepte o mărire a domeniului schiabil. Iată o situație care apare la, în acest caz. Deci, pentru a ajunge la valorile preconizate, trebuie să se mai adauge 1,5 hectare, pentru că acum suntem sub 20 de hectare și deci nu e nevoie de studiu. Ce înseamnă 1,5 hectare? Practic, vreo două terenuri de fotbal. Deci, doamnă președinte, Trebuie să vedem cum tranșăm această situație, cum o rezolvăm. Și apoi mai sunt niște aspecte aici. Nu este vorba de a lua o mm, hotărâre în locul autorităților de la Damuls. Și trebuie să ne punem întrebarea dacă interpretarea pe care o dau autoritățile locale legislației uh, în funcție de uh, dimensiunile proiectului este o interpretare conformă cu dreptul european uh, sau nu? Se aplică aici dreptul european sau nu? Pentru că putem să interpretăm bine anumite dispoziții din legislația europeană, de exemplu, tot ce înseamnă amplasarea unor uzine electrice, termice și așa mai departe. Știm foarte bine cum putem să aplicăm astfel de reglementări. Și aici ar trebui să putem să facem același lucru, și anume să separăm, să departajăm cele două domenii schiabile. Această posibilitate de, de separare a lucrurilor face că sau ne putem întreba dacă legislația europeană în 2011 ne oferă soluții în acest sens. Trebuie să știm dacă aceste pârtii de schi, adică toată suprafața pe care o ocupă acestea, poate să iasă din calculul respectiv. Și aici Austria a făcut un lucru foarte ciudat, și anume să scoatem toate e, suprafețele care nu modifică terenul. România, Italia au alte prevederi mult mai stricte în materie. În orice caz, se, consider, se vorbește mai mult de la caz la caz. Deci, aș dori o, chiar o întrebare orală către comisar în plenară. Mulțumesc, urmează doamna Müller pentru comisie. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc. Într-adevăr, această petiție datează din 2007 și pentru a explica situația actuală trebuie să vă fac un scurt istoric al acestui dosar. E adevărat că directiva privind uh, evaluarea europeană de mediu <clears throat> spune că statele membre au posibilitatea ca pentru proiecte enumerate în anexa 2 E o listă acolo. Deci pentru acestea, statele membre pot decide ori să examineze de la caz la caz fiecare proiect care cade sub incidența acestei anexe 2, să facă o analiză preliminară în legătură cu faptul că respectivul proiect va avea sau nu un impact semnificativ asupra mediului sau să creeze niște criterii care să definească anumite praguri dincolo de care proiectele trebuie supuse unei evaluări uh, europene de mediu. Sau statele membre mai au opțiunea să combine primele două posibilități. În 2007, legislația austriacă conținea un prag de 20 de hectare și se spunea că numai în cazul în care suprafața pe care se desfășoară lucrări de construcții depășește 20 de hectare, deci numai în acest caz se impunea un studiu de impact asupra mediului. Tot ce era sub acel prag era exclus de la această obligație. Asta era situația atunci când petiționarul sau când petiția a ajuns la noi și în acea situație comisia a demarat uh, un dialog cu autoritățile austriece explicând că acea legislație nu era conformă legislației europene și nici uh, jurisprudenței Curții Europene de Justiție. Cu timpul, Austria a acceptat acest punct de vedere și a modificat legislația națională, legea de punere în aplicare. Austria a ales atunci uh, să păstreze uh, acel prag, însă impunând uh, și o uh, trecere în revistă a condițiilor uh, specifice. Pragul a rămas, unul dintre praguri a rămas la 20 de hectare, dar acum legislația nu mai spune că doar proiectele care depășesc această suprafață trebuie să dispună de o evaluare de impact, ci și că tot ce nu depășește această suprafață nu se supune acestei obligații. Acum, regula este că în toate cazurile, toate proiectele care depășesc pragul de 20 de hectare trebuie să aibă studiu de impact, iar, pe de altă parte, proiectele care nu depășesc pragul de 20 de hectare trebuie să fie supuse unei uh, evaluări a condițiilor specifice, deci nu uh, neapărat unui studiu uh, de impact. Această modificare a legislației austriece, care a intrat în vigoare în 2009, uh, este considerată compatibilă pe deplin cu directiva privind uh, evaluarea europeană de impact asupra mediului. Pe baza acestei legislații, proiectul din uh, Melau, pragul uh, este sub 20 de hectare, uh, suprafața este sub pragul de 20 de, de hectare și s-a desfășurat o evaluare a condițiilor specifice, în urma căreia autoritățile au conchis că proiectul nu are uh, un impact semnificativ asupra mediului. O justificare, de asemenea, conformă cu directiva privind uh, evaluarea europeană de impact. Deci, din punct de vedere legal și procedural, Comisia nu mai este în măsură să tragă concluzia că s-a încălcat această directivă. Autoritățile austriece au informat Comisia în legătură cu procesul care a condus la această concluzie. Experți independenți au fost implicați în această evaluare, iar concluzia finală a fost acceptată de către procurorul independent pentru probleme de mediu. Iată care este starea de fapt astăzi. Ceea ce vedem în aceste discuții este că ne concentrăm foarte mult pe acest prag stabilit de legislația austriacă, pentru că este, acesta este cel mai uh, obiectiv criteriu. Dacă acest prag este depășit, nu încape discuție, trebuie făcut un studiu de impact. Directiva în sine nu conține indicații specifice privind felul în care statele membre își definesc aceste praguri. Probabil discuția ar trebui să se refere la faptul că acest uh, prag nu se referă la suprafața afectată, ci la suprafața în care se desfășoară lucrări. Sigur că acest lucru nu este același lucru cu zona în care trebuie să se efectueze studiul de impact de mediu. Acest lucru nu decurge însă din directivă și evaluarea condițiilor specifice trebuie să se rezume la impactul de mediu pe suprafața pe care se desfășoară lucrări de construcție. Există linii directoare, orientări privind uh, felul în care se realizează aceste valori ale condițiilor specifice încă din 2001. Există uh, orientări privind evaluarea efectelor cumulative sau efectelor indirecte, precum uh, intensificarea traficului uh, în zone limitrofe acestei uh, suprafețe. Sper că v-am adus uh, clarificări, sigur, spunând că această estimare a condițiilor specifice nu trebuie să se rezume doar la zona construită. Prima. Mulțumesc. Acum dăm cuvântul petiționarului. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Stimați membri ai Comisiei de Petiții, peisajele din regiunea noastră, care încă sunt intacte, au devenit o raritate. Și, de fapt, acest lucru e valabil și în alte țări. Dar avem și exemple contrarii, de exemplu în Alpi, unde se protejează mai mult natura. S-au făcut studii și s-a constatat că în Germania și în Austria, zona muntoasă este printre cele mai exploatate pentru construcția de uh, pârții de schi și în zona Melau Damuls, asemenea proiecte de extindere a părților de schi și de construcție de telescaune ar duce la vătămarea peisajelor pe perioadă nedeterminată. În ultimii cinci ani am constatat nenumărate stricăciuni în zonele din vecinătatea părților deja existente. Dacă se va face această racordare a celor două uh, pârtii, de la Melau și de la uh, Damuls, este evident că vor exista probleme în ce privește protecția mediului înconjurător. Noi suntem convinși că trebuia să se facă o adevărată evaluare de impact asupra mediului, așa cum o specifică și directiva, pentru că totuși suprafața vizată era mare. Însă autoritățile nu au vrut să purcea de la o asemenea evaluare. Iată de ce în anul 2007 am înaintat această petiție pe lângă comisia dumneavoastră și am cerut ca procedura administrativă din Austria să fie supervizată. Având în vedere încălcările flagrante ale directivei, mai multe organizații de apărare a mediului, precum uh, Asociația Prietenii Naturii, Asociația Alpiniștilor, Asociația de Apărare a Naturii din Foralberg sau raliat petiției noastre. Principala noastră plângere este că nu s-a făcut această evaluare de uh, impact asupra mediului, în ciuda faptului că suprafața totală a proiectelor depășea plafonul de 20 de hectare. autoritățile administrației nu țin cont de faptul că era vorba despre 18,4 hectare, la care se adaugă 4 hectare pentru bazinul necesar pentru fabricarea zăpezii artificiale. Bazin care ar trebui să fie construit în apropierea instalației de teleferic deja existentă. Deci când adunam cele două suprafețe, se depășea plafonul de 20 de hectare. În plus, s-a făcut o greșeală atunci când au fost făcute uh, măsurile uh, topometrice. Pentru a se consolida Uh, instalația de teleferic deja existentă, va fi nevoie de noi lucrări și inclusiv de uh, transportul de roci, lucru care, bineînțeles, va uh, strica din nou peisajul înconjurător. Profesorul Georg Raphier a făcut și el un studiu, este un expert de renume internațional în domeniul apărării mediului înconjurător și în studiul dumnealui se arată că consecințele asupra mediului înconjurător sunt mult mai grave decât a fost constatat de către uh, misiunea de constatare a faptelor organizate de Comisia de Petiții. Și de asemenea, mult mai serioase decât ce Uh, pretind autoritățile administrative locale. Este o gravă amenințare, mai ales pentru habitatele uh, păsărilor sălbatice din regiune și a uh, caprelor negre. Mulțumim reprezentanților Comisiei de Petiții și sperăm că petiția noastră va fi tratată cu toată obiectivitatea. De asemenea, mai sperăm că deciziile pe, ca, le, pe care le vor lua autoritățile din Vorarlberg vor pune mai mult accentul pe respectul legilor. Helmut Eston și Lothar Petar sunt semnatari acestei declarații și în documentele pe care vi le-am, le furnizat veți găsi mai multe detalii. Acum are cuvântul doamna Lichtenberg. War uh, Teil dieser kleinen Mulțumesc, doamnă președinte. Am fost unul dintre membrii delegației uh, de constatare și am văzut situația la fața locului. Ce am văzut noi acolo, n-am să vă povestesc uh, chiar totul acum, În termen general, ce am putut noi constata este că în contextul evaluării de impact, în contextul directivei, ar fi însemnat că se invită cumva uh, investitorii să ocolească prevederile acestei uh, directive. Atunci când se uh, construiește o pârtie de schi, acea suprafață a pârtiei în sine nu este inclusă în uh, suprafața proiectului. Se include suprafața lacului de acumulare, se include suprafața pe care se uh, trag conducte, se includ suprafețele pe care se construiesc pilonii pentru uh, telescaun, dar nu se include suprafața pârtiei de schi, nu se includ suprafețele pe care schiorii le uh, Uh, practic atunci când ies de pe uh, părtia de schi și schiază prin pădure. Nu trebuie să luăm în considerare numai zonele care uh, fac parte din peisaj, care modifică peisajul, ci trebuie să privim în ansamblu impactul asupra acestei zone. Deci ar fi fost absolut esențial să existe un, uh, o evaluare de impact. Asta este interpretarea corectă. După părerea mea, interpretarea care a fost dată numai s-a referit numai și numai la acel prag. Dacă suntem cu 1,5 hectare sub sau peste acel, uh, acel prag, nu contează de fapt. Problema este impactul total, impactul întregului proiect. În 2003, uh, o companie uh, care a construit un teleferic în uh, zonă a prezentat un proiect, un pachet de proiecte. Pe când acum ceea ce vedem nu reprezintă un pachet întreg, ci un proiect subîmpărțit, astfel încât fiecare părticică din proiect să rămână sub acel prag pentru a nu intra sub incidența directivei. Deci, ceea ce trebuia aici era o evaluare generală, însă s-a încercat evitarea acestei proceduri. Și de aceea este foarte important să vedem lucrurile din această perspectivă. Altfel, vom vedea tot mai multe astfel de proiecte fărâmițate în bucățele mici, astfel încât să nu se respecte prevederile directivei în funcție de pragurile adoptate de diverse țări membre. Asta este, de fapt, problema. Nu ar trebui să dăm posibilitatea uh, investitorilor să ocolească legislația prin această fărămițare a proiectelor. Ar fi dezastros pentru uh, habitatul montan, care trebuie protejat danke schön. Ich möchte mit meiner Vorrednerin gleich anschließen und möchte eigentlich jetzt... Mulțumesc. Vreau să menționez câteva amănunte. În primul rând, sunt de acord cu toate cele spuse până acum. M-am uitat peste raport și acolo se spune că există un lac de acumulare și instalații pentru zăpadă artificială. Sunt sigură că aceste instalații trebuie să facă parte din calcul. Și a scoate din calcul pârtile de schi, mie mi este greu să, să cred că acest lucru se poate întâmpla, așa cum încearcă să facă și cu locurile de parcare. Mi-aduc aminte unde am copilărit eu, o zonă uh, rurală. Bine, de atunci lucrurile s-au schimbat, dar mi-aduc aminte că uh, uneori uh, veneau uh, promotori investitori și construiau fără să consulte pe nimeni și oamenii au rămas fără grădini, fără curți și așa mai departe. Ei bine, avem o directivă și trebuie să examinăm cazul în lumina acestei directive și să recunoaștem că anumite lucruri au fost scoase din calcul în mod deliberat ca să rămână proiectul sub prag. Și aș mai dori să menționez un lucru, și anume că, da, ă, s-a redus numărul de turiști din zonă, dar cum poate fi justificat proiectul în aceste condiții? Și apoi, avem avizul uh, experților în geologie, care ne spune că acest pământ este unul mlaștinos. Și mă întreb dacă aceste aspecte au fost deja considerate, domnul Boștinarul. Parcă am un deja vu. Lucruri care mi-amintesc de țara mea, când oamenii încearcă să ocolească legea, să nu respecte regulile și atunci se apucă să împartă proiectul în bucățele mai mici și fiecare teren este un pic mai mic decât, uh, decât pragul din lege și spune, da, domnule, am respectat legea. Dar nu așa stau lucrurile aici, pentru că un astfel de proiect ar trebui să fie considerat ca unul integrat. Nu poți să iei în calcul numai pârtile de schi și instalațiile dar pe de o parte și instalațiile pe de altă parte. Toate fac parte din unul și același proiect și mă întreb de ce comisia nu l-a văzut așa, în mod integrat, așa cum ar fi trebuit să se întâmple, pentru că nu poți să proiectezi locurile de parcare deoparte, apoi uh, pârtile de schi în alt fel și lacul de acumulare tot așa. Nu se poate așa ceva, pentru că e nevoie, din punct de vedere al abordării proiectului, de o abordare integrată, socio-economică și de mediu. Așa că aș dori să cer comisiei să-și revizuiască concluziile și avizul pe care l-a dat, să se întoarcă apoi la noi, aici, la comisie și să ne spună cum stăm cu conformitatea în acest caz. Vă mulțumesc. Eh, colega Wieland. Domnul Wieland. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să clarific câteva lucruri. Să explic mai întâi situația cu locurile de parcare. De fapt, această zonă de parcare există deja, a mai fost folosită și în trecut și, de fapt, ar fi folosită în mod mai intensiv, deci era normal să fie exclusă suprafața pentru locuri de parcare. Iar în ce privește faptul că a fost exclusă pârtia în sine și acest bazin pentru producerea zăpezii artificiale, mi s-a spus că, de fapt, se va construi un bazin, un lac mai mare pe viitor și iată de ce el a fost, actualul, a fost exclus din calcul. Eu nu vreau să susțin că acest proiect a fost secționat în mod intenționat și ilegal ca să, să nu se depășească pragul. Dar dacă consider că pragul nu este depășit și deci nu se face această estimare, nu faci decât să amâne într-un fel problema, să spun așa, cu 5 ani, pentru că dacă vedem lucrurile într-o cu o vedere de ansamblu, ne dăm seama că avem nevoie de acest studiu de impact și ar trebui să avem în legislația europeană niște instrumente care să prevină asemenea tactici. Deci, eu cred că legislația noastră nu este suficient de uh, bine concepută pentru a putea preveni această metodă de Uh, împărțire, de secționare a proiectelor pentru a evita studiile de impact. Eu cred că avem mai degrabă nevoie de o strategie pentru a permite dezvoltarea părților deja existente, dar într-un mod care să apere natura și cred că am putea să avem și un aviz din partea serviciilor juridice. Președinta, mi se pare atunci clar că avem nevoie de un supliment de informații asupra acestei petiții. Las pe colegul Viland să ne spună dacă uh, chiar își dorește aceste informații suplimentare înainte de a hotărâ care va fi soarta uh, documentului prezentat de dumnealui. Doamnă președintă, propunerea mea este următoarea. Să schimbăm formatul și să transformăm această petiție într-o întrebare orală adresată în plenară comisiei. Astfel, comise, comisarul competent va trebui să ne dea un răspuns și să vedem dacă eventual directiva pentru studiul de impact ar trebui să fie modificată. Președinta, Acum când aud propunerea domnului Vilan, mi se pare că și ceilalți colegi o împărtășesc. Vom discuta despre acest lucru la următoarea reuniune a coordonatorilor și vom vedea când va fi momentul oportun pentru a propune o asemenea întrebare orală și îl rog pe domnul Viland să se ocupe de redactarea întrebării în cauză. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc și petiționarului. Mai dorește să spună ceva? Dezbaterea nu s-a încheiat, n-am închis petiția, spune președinta. Deci petiția rămâne deschisă. Bine, un minut, vă rog. Foarte pe scurt, doamnă președintă, vreau numai să dau o explicație. Mulți specialiști din Austria au spus că regiunea noastră este o adevărată rezervă, o adevărat parc natural și că nu ar mai trebui făcut nimic pentru a-l modifica. Și s-a mai hotărât ca această zonă ar trebui folosită pentru protejarea speciilor locale de faună și floră, însă, din păcate, această rezervă naturală care a și fost înscrisă pe listele uh, adecvate va fi distrusă. Mulțumesc, trecem acum la următoarea petiție și dau cuvântul petiționarului dom domnul David Petri, deci petiția de la numărul 20. Madam Chairman, honorable members, thank you. Doamnă președinte, stimați membri, vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie. De aproape 20 de ani, uh, Italia a practicat o discriminare împotriva profesorilor um, care nu vorbesc limba italiană, discriminare legată, uh, bazată pe naționalitate, privind accesul la slujbe, durata contractelor, uh, plata egală și drepturile la pensie. Uh, Curtea Europeană de Justiție a dat dreptate profesorilor de limba străină din Italia de șase ori până acum. Recent, Italia a introdus o nouă legislație împotriva acestei categorii de profesori care face din ei niște străini sau cel puțin nu niște rezidenți legali în uh, Italia și uh, fără dreptul de a preda în uh, școlile din această țară de la prima semnare a tratatului la Roma în 57 până la tratatul de la Lisabona, multe guverne semnatare uh, au uh, încălcat aceste tratate. <clears throat> Însă niciunul dintre acestea nu a legiferat, repet, legiferat împotriva tratatelor și împotriva autorității Curții Europene de Justiție. Uh, v ați putea uh, spune că este de neimaginat uh, acest lucru, însă acest lucru s-a întâmplat mai puțin, cu mai puțin de 100 de ore în urmă. Sâmbătă, pe 29 ianuarie 2011, va intra în uh, vigoare legea uh, numită Reforma Germini în Italia, care neagă profesorilor ce nu vorbesc limba italiană, dreptul la tratament egal, uh, dreptul la apărare, dreptul de a apela la justiție, dreptul uh, de a se bucura de o sentință judecătorească. Toate acestea au fost anulate de către articolul 26 din legea Gelmini. Președintele Republicii Italiene, Giorgio Napolitano, deși a semnat această lege, a promulgat-o, a semnalat uh, parlamentarilor articolul 26, cerând uh, examinarea sa. Ceea ce romanii nu au făcut niciodată, a făcut acum guvernul italian. Întrebarea mea este de ce? De ce statul italian ia asemenea măsuri drastice? Și vă și răspund. De, în jur de 20 de ani, universitățile din Italia finanțate de statul italian au uh, irosit milioane în procese uh, deschise de către profesorii străini în loc să se gândească să-i plătească la fel ca pe italieni. Autoritățile uh, italiene nu au implementat unilateral deciziile Curții de Justiție și în consecință avem acum sute de uh, cazuri în justiție. Însă uh, Uh, în ciuda uh, sistemului de justiție foarte lent din Italia, uh, roadele încep să apară. Universitatea din Padua, de exemplu, a fost obligată să plătească 5 milioane de euro de spăgubiri pentru ani de arierate pentru 14 lectori. Uh, universitățile, uh, celelalte universități, se tem că și ele vor trebui să facă același lucru și atunci se întorc uh, către guvern, spunând nu avem bani, iar guvernul, statul, spune și el, nu putem sau nu vrem să plătim. Guvernul Berlusconi a adus ca soluție exterminarea acestor profesori și exterminarea proceselor în justiție pe care ei le-au deschis, uh, pentru că asta este ceea ce spune de fapt articolul 26. De aceea, ieri, avocații noștri au scris comisiei cerând procedura de uh, încălcare. Cerem comisiei uh, și uh, cerem intervenția de urgență a Comisiei Europene să, ca această problemă să ajungă în atenția Consiliului de Ministri, cerem Parlamentului și Comitetului pentru Afaceri Juridice să facă o declarație publică în mass media. Cerem ca această petiție să rămână deschisă până când drepturile legitime, fundamentale ale acestor cetățeni ce trăiesc și muncesc în Italia să fie pe deplin respectate. Mulțumesc! Acum are cuvântul numele Comisiei eh, domnul Dimitrios Contitodas. Ah, oui. Oui, merci, madame la Vă mulțumesc, doamnă președintă. Acest caz ne ocupă de mai bine de 20 de ani și au existat mai multe hotărâri din partea instanței de la Luxemburg care au confirmat faptul că Italia nu și-a respectat obligațiile care decurg din tratate, mai ales articolul 45 în ce privește libera circulație a lucrătorilor, deoarece lectorii care predau limbi străine sunt discriminați față de uh, uh, lectorii uh, și profesorii italieni. În hotărârea sa din 2006, Curtea a estimat în ciuda avizului contrar al Comisiei că exista un caz exista un cadru juridic suficient în Italia pentru a garanta drepturile acestor lectori. Sau mai degrabă a foștilor lectori. fiind vorba atunci de 95 de uh, colaboratori experți în limbile lor materne respective. Noi suntem în contact permanent cu petiționarii și asociația care îi reprezintă și suntem foarte atenți la toate aceste probleme cu care dumnealor se confruntă. În urma hotărârii curții din 2006, Comisia nu mai poate acționa decât dacă e vorba despre fapte care sunt imputabile statului. Poate să fie vorba despre o legislație proastă sau de proaste practici în ce privește aplicarea dreptului comunitar. E vorba de o proastă administrație care uh, se arată a fi de natură repetitivă și generalizată. În ce privește caz de, cazurile de uh, proastă administrație, noi am încercat să fim tot timpul în contact cu uh, acești lectori pentru a obține uh, exemple și dovezi cu privire la caracterul repetibil al acestor practici administrative. Acum a apărut acest fapt recent și anume reforma universităților publice. În momentul de față, Comisia așteaptă punerea în aplicare a acestei noi legislații. Avem înduielile noastre vis-a-vis -vis de articolul 26 și conformitatea sa cu dreptul comunitar, așa cum a fost el interpretat de Curtea de Luxemburg, și în, mai precis în ce privește relevant acestui articol pentru situația lectorilor, și puteți să fiți siguri că Comisia nu va ezita să aplice procedurile care se impun dacă va constata că dreptul comunitar a fost uh, violat, mai ales dreptul la libera circulație. Doamna Aucăn. Nu v-am auzit, doamnă președintă, îmi pare rău. Vreau doar să sprijin propunerea petiționarului. Mi-aș dori să existe o declarație din partea comisiei noastre, pentru că tot timpul ne lovim de această problemă. Deci, sunt de acord cu această propunere. Președinta, da, e un caz limită, pentru că e o durată atât de lungă, exagerat de lungă. Comisia executivă, precum și Comisia de petiții, timp de mai bine de 15 ani, au tot examinat chestiunea, a intervenit și curtea de la Luxemburg, de mai multe ori au existat hotărâri, condamnări ale statului și mi se pare necesar să ne gândim în profunzime cât de eficiente sunt până la urmă instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a apăra cu adevărat interesele cetățenilor și includ aici comisia pe care o prezidez. Deci, ce propune colega Auken poate că ar trebui să fie numai o parte dintr-o muncă de reflexie mai generalizată ca să vedem cum putem să-i ajutăm cei mai bine, cel mai bine pe cetățeni. Personal, am înțeles, chiar dacă acest lucru nu s-a spus explicit, că după examinarea noului text de lege adoptat de Parlamentul Italian și citat de petiționar în introducere, s-ar putea găsi condițiile suficiente pentru a cere curții de la Luxemburg să-și revadă hotărârea. Lucru pe care petiționarii îl cer de mai mult timp și comisia nu era în măsură să ceară această redeschidere a, a procesului și revizirea hotărârii instanței de la Luxemburg. Deci odată cu acest proiect, aceast, această lege, mă scuzați, adoptată, ar apărea acest element nou. Având în vedere cele zise, petiția cred că trebuie să rămână deschisă. Pe de altă parte, chiar și în cazul de față, putem să uh, cerem autorităților italiene să ne ajute să înțelegem în mod realist și concret cum au de gând să rezolve o problemă care persistă. De ce nu ne mulțumim numai cu evaluarea pe care o va face Comisia Executivă despre această lege și să cerem uh, autorităților italiene să ne trimită eventual pe cineva la o reuniune a comisiei noastre și să ne explice care este impactul acestei uh, legi, acestui articol 26 și care este poziția guvernului pentru această problemă atât de veche din țara noastră. Deci, păstrăm petiția deschisă și trebuie să facem eforturi pentru ca autoritățile italiene să vină să ne spună că își vor asuma toate responsabilitățile. Domnul Iar. Vă mulțumesc, Doamna președintă. Sunt de acord cu propunerea dumneavoastră și aș vrea să mai fac un comentariu. Eu nu cred că Comisia Europeană este complet paralizată. Dacă Comisia consideră că autoritățile italiene nu au luat măsurile care se impuneau, atunci Comisia Executivă poate din nou să aducă Italia în fața curții de la Luxemburg și să ceară compensații, să se ceară ca Italia să plătească o amendă. Eu mi-aș dori ca această petiție să fie de, discutată anul acesta. Eu nu vreau să mai revenim asupra subiectului peste un an sau doi. Este mai mult decât normal ca petiționarul să constate că totuși s-a făcut un progres. Ori dacă nu, înseamnă că suntem neputincioși. Trebuie neapărat să revenim asupra acestei petiții anul acesta. Președinta, foarte bine. Domnul Boștinaru. Marevole președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Doar câteva cuvinte. Ascultând uh, comentariile din partea comisiei, sunt uh, uimit pentru că calendarul pe care, ei, pe care ei îl folosesc pare să fie la calendele grecești. Dacă 15 ani nu ajung, cât timp vă mai trebuie? Domnilor reprezentanți ai Comisiei, pentru a rezolva o problemă care este o încălcare clară, care reprezintă o încălcare clară a legislației europene. Și în al doilea rând, E un caz foarte similar cu cel în care Comisia PETI s-a opus legislației britanice atunci când aceasta nega drepturile unui uh, farmacist francez de a deschide o farmacie în Marea Britanie. E același lucru cu nerespectarea drepturilor unui profesor care lucrează într-o universitate europeană. Cred că în sfârșit, Comisia Europeană ar trebui să rezolve problema asta într-un fel sau altul. Pentru că atunci la ce mai e bun tratatul de la Lisabona? E drăguț, dar sigur ne jucăm cu simboluri, însă situația este inacceptabilă. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul petiționarului pentru un minut, dacă vrea să mai adauge ceva. Uh, da, în primul rând vreau să mulțumesc uh, celor care au participat la dezbatere și sperăm că va exista un dezondământ în curând la această situație. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, petiția numărul 21 și dau cuvântul petiționarului. Muito obrigada, senhora, senhora presidente. doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Mă bucur că m-ați invitat și îmi dați ocazia <clears throat> să vorbesc nu numai despre potențialul turistic al IMM-urilor, ci și, în general, despre bunul mers al pieței care să poate să ne permită să avem proiecte de afaceri în Portugalia. Vreau să vorbesc despre acest lucru pentru că există nelămuriri care persistă. În ceea ce privește banii pentru care am, pentru care am făcut o cerere în 2008, Trebuie să spun că acești, aceste fonduri au fost acordate cu foarte multă întârziere și s-a hotărât să se împartă proiectul în două cu o lună înainte ca să se scurgă termenul uh, limită, data limită. În 2009, uh, asociația noastră a transmis documente, multe documente Parlamentului și Comisiei în care se arată că a existat un abuz și o încălcare a procedurilor, <clears throat> uh, având în vedere cadrul strategic național de referință. În august 2009 s-a adoptat niște acte legislative și din această perspectivă noi considerăm că aceasta permite statului să monopolizeze domeniul activităților promoționale în domeniul uh, turismului. Practic, uh, cei răspunzători pentru această hotărâre în Portugalia sunt unii cu și aceiași cu cei care au respins proiectul nostru. Noi, în 2010, în decembrie, am transmis informații, documentație suplimentară în care se arată că a existat o înțelegere prealabilă între aceste entități în 2008 pentru a împiedica proiectul nostru. Și este clar că e o situație absolut inacceptabilă. Ni s-a spus la cea vreme sau am observat că uh, având în vedere conflictele de interese uh, s-au uh, prelungit foarte mult termenele și aceasta, bineînțeles, că dăunat și imaginii noastre și poziției noastre în acest sector. Organismul tehnic de de profil a confundat lucrurile și uh, s-a dovedit că propunerea noastră respectă pe deplin legislația legată de activitățile promoționale, în ciuda specificațiilor organismului tehnic. Noi sperăm că autoritățile din Portugalia își vor asuma uh, răspunderea și noi am intentat și o acțiune în justiție, deoarece considerăm că prejudiciile morale uh, și materiale sunt extrem de mari. Și, practic, această logică abuzivă uh, de care au dat dovadă autoritățile portugheze distorsionează însuși modelul concurențial european. Pe lângă informațiile pe care noi le-am transmis eh, instituțiilor în 2009, în iulie, noi am semnalat și importanța bugetului din Portugalia pe 2011 Uh, în care se includ uh, activități de promovare a Portugaliei în afara granițelor și care ar putea fi finanțate de Fondul European de Profil. Este clar că aceste lucruri pot să se întâmple în detrimentul oamenilor de afacere portughezi și nu putem să stăm cu brațele încrucișate în fața acestor practici uh, neconcurențiale și necinstite dirijate împotriva mediului de afaceri din Portugalia. Este clar că suntem într-o situație de urgență și să spunem sus și tare că uh, <clears throat> nu se poate să se ajungă în o astfel de situație dorim să cerem guvernului portughez să rectifice lucrurile și, în orice caz, mulțumesc pentru atenție și pot să răspund la întrebări dacă este cazul. Dirk Petersen. La cuvântul pentru comisie lui Dirk Petersen. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mă bucur să pot în sfârșit să îl văd pe petiționar în Caneșioase, pentru că deocamdată nu mai am purtat corespondență. Vorbim aici despre o cerere pentru finanțare din fondurile structurale. E vorba despre două proiecte care uh, se doreau a fi finanțate. Și petiționarul a denunțat proaste uh, practici administrative în ce privește uh, accesarea fondurilor de coeziune și a fondurilor structurale. E vorba, în general, despre o formă de management care ține de competențele naționale. Nu comisia este cea care hotărăște dintre cele uh, dintre miile de proiecte care sunt supuse pentru finanțare europeană, care uh, sunt uh, admisibile și care nu. Deci, încă o dată, Comisia nu are competență în alegerea respectivelor proiecte. Noi nu putem decât să examinăm acele documente care ne sunt supuse atenției de către statele naționale după ce ele au făcut deja o preselecție. Dacă anumite aspecte sunt neclare, noi putem să punem întrebări. Și în cazul acesta, noi am trimis de asemenea întrebări și autoritățile portugheze nu au răspuns în mod satisfăcător. De aceea am trimis un nou set de întrebări, numai puțin de 13 pagini de întrebări și de explicații suplimentare au fost trimise autorităților portugheze și sperăm ca acestea să ne dea un răspuns până la sfârșitul săptămânii în curs. Așa cum a mai spus și petiționarul, în Portugalia există o lege care acordă guvernului puteri speciale în sectorul turismului și noi am pus întrebări detaliate și cu privire la acest aspect, să știm exact care este rolul acestor organizații de stat în uh, sectorul turismului și de ce sunt ele cele care au atribuții în ce privește acordarea fondurilor europene și selecția uh, uh proiectelor care uh, pot primi finanțare europeană. la direcția noastră generală va trebui să verificăm dacă pentru uh, proiectele de, unde s-a acordat deja finanțare trebuie să continuăm cu cofinanțarea sau nu. Oricum, deci nu este numai o singură direcție generală implicată în examinarea acestui caz. Pe de o parte, trebuie să verificăm, cum spuneam, dacă se continuă cofinanțarea și, pe de altă parte, dacă a fost respectat dreptul concurenței. În concluzie, așteptăm răspunsul din partea autorităților portugheze până la sfârșitul săptămânii în curs sau săptămâna viitoare. Până în prezent, informațiile care n-au fost trimise nu erau uh, uh neapărat la obiect și rămâne de văzut dacă și plângerea care a fost depusă pentru uh, uh, a obține despăgubiri pentru daune morale în fața curții administrative de la Lisabona, uh, poate să fie și ea analizată. Dar evident că Comisia nu se poate implica în această plângere în fața unui, unui tribunal civil. Domnul Iar. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă am înțeles eu bine răspunsul Comisiei, încă nu avem toate informațiile necesare, ceea ce înseamnă că petiția ar trebui păstrată deschisă și trebuie să revenim la această problemă pe viitor ca să luăm o hotărâre. First, the... În primul rând, Petiția trebuie să rămână deschisă. 2. Trebuie să așteptăm răspunsul final al guvernului portughez pentru a putea să decidem asupra acestui caz. Mulțumesc, deci așteptăm răspunsul autorităților din Portugalia. Petiționarul, dar foarte pe scurt, vă rog frumos. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați dat ocazia să mă exprim în fața comisiei dumneavoastră. Suntem într-o etapă a petiției noastre în care sunt în joc bani mulți din fondurile structurale, numai că alocarea acestor fonduri este total contrară logicii uh, uh, întreprinderilor private și a concurenței. Nu avem timp acum să intrăm în detalii și nu avem nici resursele necesare pentru a face față unei politici publice care practic ne descurajează pe noi, întreprinzătorii privați. Practic ne găsim într-o situație de izolare completă și nu avem capacitatea să ne apărăm drepturile fundamentale. Președinte, mulțumesc de deci ce această petiție rămâne deschisă. În acest moment mai spun că am primit două cereri din partea doamnei Tatiana Zanovska pentru ca petiția 602 din 2009 să treacă de la partea B la partea A și de asemenea pentru petiția uh, 1762 din 2009. Apoi, pentru, din partea doamnei Aucăn se mai dorește cererea de informații suplimentare din partea a, a, altor două comisii în ce privește a, uh, etichetarea conservelor de pește. Vă mulțumesc și încheiem aici lucrările.